Good morning. we should probably start. The first... Bună dimineața! Cred că ar trebui să începem. Primul punct pe ordinea de zi este raportul anual privind uh, guvernanța uh, pieței unice în cadrul semestrului european. Este uh, raportul pentru anul viitor, pentru 2016 și o comunicare a Comisiei care anunță structura modificată a semestrului european. Raportorul Căciun Tyler este primul uh, schimb de puncte de vedere și îi voi da cuvântul lui Catherine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și uh, vă mulțumesc, stimați colegi, și mulțumesc reprezentanților comisiei că au venit aici. Mm, suntem încă în 2015, dar aici, în acest raport, vorbim despre 2016, privim un pic înainte. Și în miezul uh, politicii de uh, competitivitate și punctul forte uh, este piața unică. Este vorba despre mai mult de 500 de milioane de oameni implicați pe această piață. Uniunea Europeană având posibilitatea de a fi o putere globală economică, după crearea, la 20 de ani după crearea pieței unice, vedem că nu lucrează la deplinul său potențial și am discutat acest lucru și ieri. Acest lucru este cauzat în primul rând de anumite obstacole la nivelul național și de lipsa consolidării. Deci avem nevoie de piața unică și de o piață unică digitală pentru secolul 21 pentru a da posibilitatea afacerilor europene să fie în vârful competiției și să faciliteze accesul la produse de calitate și servicii de calitate în toată Uniunea Europeană mai mult de 21 de milioane de întreprinderi medii și mijlocii există în acest moment în Uniunea Europeană, dar doar 7% dintre ele vând uh, peste granițe, din diferite motive și pentru acestea lipsa de acces la uh, informație, neadaptarea legislațiilor naționale și diferențele uh, între comerțul electronic între state. Asta ar fi doar câteva dintre cauze. Uh, uh, Comisia a subliniat foarte bine că consolidarea și buna transpunere a regulilor pieței unice este esențială pentru a beneficia de toate avantajele pieței unice. De aceea este regret acceptabil că uh, reprezentantul uh, pieței unice care se referă la uh, transpunerea legii europene pare mai slab și mai puțin pregătit decât anul trecut, mai ales în ceea ce privește piața unică și mm, statele membre trebuie să-și readapteze politica. Acesta este al patrulea raport privind guvernanța pieței unice și este parte a pachetului de trei raporturi parlamentare care se referă la semestrul pe 2016. Se uh, referă mai ales la uh, strategia pieței interne a Comisiei și la strategia pentru piața unică digitală. Raportul se ocupă și de lucruri abordate în raporturile precedente, uh, precedente legate de un singur pilon al pieței unice pentru semestrul european. Se referă și la coordonarea politicilor economice care trebuie completate de o parte fundamentală care se referă la toate nivelurile pentru a impulsiona uh, economia și pentru a coordona semestrul european. Un pilon de guvernanță uh, privind piața unică pe lângă cel economic creează anumite priorități legate de economia reală și de elementele cheie pentru creșterea economică. Și uh, am înțeles că Comisia va face o scurtă prezentare privind pașii de comunicare pentru uh, Uniunea Monetară și se va concentra mai ales uh, asupra uh, semestrului european. Și aștept cu nerăbdare să aud aceste puncte de vedere. Se va, se va discuta și despre potențialul pieței unice și despre obstacolele care stau în calea integrării. Vom vorbi despre eficiența instrumentelor de guvernare și de instrumentele folosite legate de accesul și evaluarea și integrarea în piața unică. Uh, și uh, în calitate de politician uh, laborist aș spune că deși există uh, Um, rate mari de șomaj, există în jur de 2 milioane de posturi neocupate din cauza că lipsesc aptitudinile necesare și am putea să ne folosim și de această posibilitate a liberei circulații pentru a ocupa aceste posturi. Și vorbim aici despre incluziune și de accesibilitate ca elemente cheie pentru a ne asigura că suntem cetățeni și că suntem deja pregătiți pentru era digitală și că toată lumea, consumatorii de toate vârstele și cei cu dizabilități pot fi integrați în piața unică electronică. Raportul meu se va referi și la aceste aspecte. Aștept cu nerăbdare să aud ce spune Comisia. Recent am discutat aceste aspecte la comisia la care s-a discutat raportul precedent, dar procesul semestral este foarte important pentru piața unică dacă vrem să avem succes, așa cum am auzit spunându-se ieri în legătură cu potențialul uh, pieței unice și cu uh, eficacitatea pe care ne dorim de la ea. Deci uh, aștept cu nerătare sau ce are de spus comisia și vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți aici și aștept să văd care, pot fi, care vor fi contribuțiile colegilor, ce părere au ei asupra acestor aspecte pentru a putea integra noi idei în raport. Cred că până săptămâna viitoare trebuie să fie raportul gata pentru a fi tradus. Este o perioadă scurtă, dar uh, cred că ne vom descurca. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, Adam Sheffield, raportor din umbră. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Criza care a afectat Europa în ultimii ani nu ar trebui să se repete a avut un caracter financiar și economic și a condus la o îndatorare excesivă. Am propus uh, o uniune economică și monetară și am propus un semestru european pentru a reuși să punem ordine în haos. vrem să stimulăm investițiile, vrem să introducem reforme structurale și o disciplină bugetară de asemenea, precum și dimensiunea socială. Dar se pare că trebuie și să lucrăm și pentru a consolida guvernanța pieței unice și toate aceste lucruri se leagă de creștere și de noi locuri de muncă. Din păcate însă, evaluarea creșterii anuale nu este însoțită de raportul privind integrarea pe piața unică, o competitivitate mai mare duce la o mai bună calitate a produselor și a serviciilor și la prețuri mai mici, lucruri care alimentează creșterea și uh, sunt în avantajul consumatorilor. Am vorbit despre acest lucru și ieri cu uh, domnul comisarul Tosca și de aceea trebuie să ne uh, concentrăm pe reglementări și pe condițiile Uh, operaționale uh, ale întreprinderilor, accesul IMM-urilor la uh, piețe, evitarea monopolurilor și a pozițiilor dominante și trebuie de asemenea să ne concentrăm asupra dezvoltării unei economii bazate pe cunoaștere, lucruri care ar trebui însoțite de utilizarea instrumentelor de administrație publică în economie. Această comisie uh, este de părere că trebuie să subliniem importanța pieței unice pentru dezvoltarea Europei și că trebuie să privim acest pilon ca pe unul dintre cei mai importanți ai SMS-ului european. Sunt încântat că raportorul a menționat acest lucru și, uh, din câte am înțeles, uh, această prioritate este evidentă pentru toată lumea din punctul nostru de vedere, ar fi bine să punem și alte probleme și mă refer aici la întreaga dimensiune a creșterii economice. Și am putea să menționăm și alte aspecte decât cele care au fost menționate până în acest moment. Mai dorește să uh, adauge cineva ceva de la grupul CR? Mulțumesc uh, voi vorbi în numele domnului Strili, care nu a putut veni aici pentru că abia acum aterizează pe aeroportul din Bruxelles. Deci vorbesc în numele dumnealui. Nu este clar dacă semestrul european este o platformă potrivită pentru inițiative care să consolideze piața unică europeană. Însă pentru a îmbunătăți uh, economia Uniunii Europene în general, îmbunătățirile pieței unice ar trebui să fie un punct prioritar. Există două uh, motive importante. Sunt multe inițiative ale Uniunii care promovează promovează creșterea și care implică mai multe reglementări sau mai multă redistribuire. Succesul uh, a fost uh, atins slăbind economia din alte domenii. Uh, locuri de muncă și proiecte finanțate de Uniunea Europeană sunt foarte clar vizibile. Pe de altă parte, nu se vede că există locuri de muncă și proiecte care, uh, din cauza unor uh, taxe mai ridicate, uh, nu vor fi create sau vor suferi tot felul de reușite legate de protecția consumatorului sunt în cele din urmă plătite de consumatorii înșiși la prețuri foarte ridicate pentru o calitate mai scăzută. Spre deosebire de acest lucru, pagubele aduse pe piețe sunt realiste și explicabile. Apoi există îndepărtarea Uniunii de ideile comune. Piața comună a fost un pilon fundamental al Uniunii de la bun început. În zilele noastre, o îmbunătățire a pieței unice nu este decât o proporție limitată a politicii. Deși Uniunea câștigă noi competențe și vrea să rezolve mereu noi probleme, piața unică însă și este la decenii îndepărtare de îndeplinirea obiectivelor uh, nu uh, putem să ne concentrăm doar asupra pieței unice și nu pe uh, probleme pe care piețele naționale le pot rezolva ele însele în baza principiului subsidiarității. Uh, din păcate, nu toate activitățile Uniunii uh, legate de ameliorarea pieței unice sunt benefice. Uh, au dispărut anumite obstacole administrative, însă Uniunea a introdus alte obstacole și se pot găsi exemple în oricare dintre marile inițiative ale Uniunii Europene din ultimii ani. Propunerea Uniunii Europene pentru așa numite platforme de internet uh, vor cere transparențe mai mari pentru companii ca Google, Amazon, Facebook, uh, eBay și așa mai departe. Aceste companii vor trebui să uh, suporte mai multe obstacole și de reglementări decât în alte părți, ceea ce le-ar putea descuraja de la desfășurarea de activități în Uniunea Europeană. Am putea compara acest lucru cu situația descrisă acum câțiva ani de Fellow Biggest. Uh, în locul pieței unice, Uniunea Europeană încearcă să creeze o fortăreață protecționistă, uh, creând bariere și fiind intervenționistă la nivel intern cum sunt acum reguli unice pentru TVA, mai ales în ceea ce privește serviciile de telecomunicare, pentru a preveni abuzurile. Pe de altă parte, astfel s-au crescut obstacolele regulatorii pentru IMM-uri. Domnul Juncker vrea să aibă o piață unică cu o dimensiune socială mai puternică. Uniunea Europeană nu trebuie să caute armonizarea regulilor naționale la un nivel mai mare și mai stringent. Acestea au fost așadar cuvintele domnului Slic. Mulțumesc! Mulțumesc și doamna Goiber. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Uh, stimați colegi, grupul ALDE este mulțumit de acest proces privind semestrul european, dar subliniază importanța pieței unice în crearea de creștere economică pentru Europa. Există o nevoie puternică de a sublinia punerea în aplicare a legislației existențe privind piața unică în cadrul semestrului european și uh, există probleme foarte presante, cum ar fi transpunerea deplină a directivei privind serviciile, reformele structurale a produselor și a serviciilor și a piețelor de muncă din statele membre deschiderea piețelor de produse și servicii în statele membre, o mai bună funcționare cu mai puțină birocrație și mai uh, mare integrare digitală. Trebuie să dezvoltăm instrumente analitice pentru a măsura performanțele economice și de reglementare ale pieței unice. Comisia ar trebui să uh, declanșeze proceduri de infringement dacă procesul se dovedește a fi insuficient pentru a asigura punerea în aplicare a acestor reglementări. Statele membre au obligația să, pune, să pună în aplicare legislația privind piața unică și um, Comisia are obligația să consolideze transpunerea insuficientă este singurul mod în care putem crea creștere pe termen lung în Europa. Mulțumesc! Nu mai am pe niciun alt raportor din umbră. Andras, uh, ajungeam și la tine. Stai liniștit, nu te agita, nu te agita. Nu arăta președintele cu degetul. Eh, sigur, eh, n-a fost o idee rea, dar știu cât de puțin timp avem de obicei, de aceea am vrut neapărat să evit eh, să încheiem lorile de cuvânt înainte să iau eu cuvântul. Raportul despre care vorbim în acest moment este deosebit de important pentru mine, pentru că în calitate de comisar am elaborat primul raport privind piața unică în Parlament. Uh, am fost primul care am preluat acest raport și uh, acest raport a trecut prin votul Parlamentului European. De aceea este important pentru mine să subliniez trei puncte uh, pe care trebuie să le constatăm în acest moment. Și aici sunt absolut de acord cu ceea ce a spus colegul Scheinfeld trebuie să consolidăm piața internă în centrul și să o punem în centrul uh, semestrului european, pentru că doar piața internă poate aduce bunăstarea pe care o putem distribui în Europa. Și din păcate, și colegul Scheinfeld a spus foarte bine, din păcate, în semestrul european vorbim mult mai mult despre alte lucruri. Și uh, așa se întâmplă că raportul colegului Rozati, care este și el aici, a fost respins săptămâna trecută și, din păcate, multe din uh, uh aspectele de la comisii legile pieței interne au fost respinse, nu pentru că erau neapărat rele, ci pentru că la Comisia Economică uh, s-a dorit respingerea tuturor argumentelor de la Comisia privind ocuparea pentru a respinge și toate uh, toate argumentele. Este un pic prostesc și este oarecum logic în acest Parlament, ceea ce a condus la aceea că uh, întregul raport privind semestrul european uh, a fost respins uh, săptămâna trecută la Strasburg și ce am auzit este al doilea punct, este că Comisia Economică pregătește o rezoluție care nu se ocupă de semestrul european și de creștere și elementele pieței interne, acum se discută ă, despre coordonarea în ă, Parlamentul European în domeniul macroeconomic. Ă, se, refer, se vor plânge de presiunile stângii, că dreptul de codecizie nu este luat în calcul. Dreptul de codecizie există, dar nu în ceea ce privește coordonarea macroeconomică, ci în domeniul pieței interne. De aceea, aceste lucruri mi se par total contradictorii obligatorii și pur politice. Și, uh, stimată doamnă raportor Catherine Tyler, m-aș bucura dacă ați reușit în facțiunea social-democrată să găsiți o uh, majoritate pentru a lua în calcul codecizia acolo unde există, în privința competențelor pieței internă, nu în ceea ce privește coordonarea macroeconomică în semestrul european. Uh, raportul privind creșterea economică anuală în semestrul european din noul ciclu uh, va fi discutat uh, de o reprezentantă socialistă la Comisia Econ. Cred că acolo ar fi important să avem un cuvânt de spus și cei care la nivelul statelor membre discută despre hotărârile esențiale, deci parlamentarii naționali trebuie să discutăm pentru a verifica cum ne asigurăm uh, că nu o să devină o fortăreață că Uniunea Europeană și doamna Soli care dă și interviu la televizor se ocupă de aceste teme. Este, uh, îmi pare rău, Andreea, să ai putea să încetinești un pic pentru că uh, nu, dar o să mă tai la sfârșit, o să te tăie, nu o să te tăiem, dar chiar aș vrea să aud ce spui așa că te rog să încetinești un pic ritmul. Dacă, Colega care a uh, vorbit în numele colegului Sulic, există o, un pericol ca semestrul european să contribuie la transformarea noastră într-o fortăreață. Europa acest lucru uh, mi se pare așa, pe o vorbă de televizor, de spus la televizor, pentru că totdeauna am pus accentul pe faptul că nu vrem să facem acest lucru și că colaborăm cu colegii noștri naționali în uh, cadrul semestrului european. De aceea mi se pare deosebit de important ca raportul uh, să fie rediscutat și să fie sprijinit cu majoritate în această comisie. Uh, cu, și vreau ca facțiunile mari, printre care și ecr să se asigure ca uh, comisia să nu fie lăsată deoparte iar. Și colegul Burca a spus că trebuie să discutăm despre aspectele care uh, aduc la creșterea pieței interne, deschiderea pieței bunurilor și așa mai departe. Așa este, dar nu vom reuși acest lucru decât dacă semestrul european nu rămâne doar o discuție privind coordonarea macroeconomică, ci dacă piața internă joacă acolo un rol decisiv, lucru care în ultimii ani, din păcate, nu ne-a reușit deloc uh, pentru că am discutat uh, de, cu totul alte lucruri în această comisie. Uh, poate că odată cu noile propunere ale doamnei Beikovska putem să pornim din nou și eh, să transmitem dorința ca legislația care se leagă de codecizie eh, să fie cea mai bună eh, piatră unghiulară pentru a, ca parlamentele să se concentreze pe propriile lor competențe și să caute o strategie europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul suficient și pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Bun, domnul Mozati dorește să ia cuvântul. Să știți că interpreții noștri sunt foarte buni, dar uh, e o zonă foarte complicată despre care vorbim și vă reamintesc că trebuie să ne concentrăm pe aspectele legate de piața unică și nu pe cele legate de macroeconomie. Pentru că nu prea avem noi competențe în acel domeniu. Mulțumesc, domnul Mozati. Thank you, Chair. Mulțumesc, domn, doamnă președinte. Cred că toți ne dorim să avem o piață bine pusă în aplicare, o piață unică, funcțională în Europa, dar mai sunt multe de făcut. Împărtășesc părerea colegilor care spun că mai sunt încă bariere importante, mai ales pe piața serviciilor, dar și pe alte piețe. Deci, eh, sigur, acest eh, obiectiv e unul nobil și o să ne străduim să-l eh, ducem la îndeplinire. Pe de altă parte, un pilon separat pentru piața unică în cadrul uh, semestrului european uh, ridică anumite semne de întrebare privind uh, procedurile legislative și legalitatea în sine. Am o întrebare pentru doamna raportor care se referă la două aspecte. Piața unică și semestrul european au temeiuri juridice diferite și cum se reconciliază aceste temeiuri juridice? Piața unică este evident, o politică comună europeană, pe când semestrul european este un cadru politic în care statele membre își coordonează politicile economice și de piață, politicile eh, structurale. Deci, punerea în aplicare, regulile de punere în aplicare și procedurile de lucru în aceste două eh, domenii sunt diferite. Asta a fost prima întrebare. Acum a doua se referă la faptul că am uh, văzut că în cadrul semestrului european avem o listă de indicatori folosiți ca um, repere pentru măsurarea performanțelor statelor membre. Nu avem un uh, set similar de indicatori pe partea de piață unică și în acest context cred că ar trebui să Uh, facem ca aceste două uh, aspecte să se potrivească, să se articuleze. Trebuie să avem un sistem unic de măsurare pentru implementarea măsurilor de piață unică. Întrebarea mea pentru Comisie este dacă suntem pregătiți să avem un astfel de sistem uh, măsurare. Și în cele din urmă se pune problema recomandărilor specifice de țară și în domeniul pieței unice, Comisia ia deciziile privind punerea în aplicare, iar statele membre individuale nu fac decât să pună în aplicare acele măsuri fără să aibă vreun cuvânt de spus. Deci, uh, sunt uh, aspecte procedurale diferite în aceste două domenii toți vrem uh, să avem un uh, pilon separat pentru piața unică în cadrul semestrului european, dar cum facem asta ca să ne asigurăm că avem o uh, punere în aplicare uniformă în statele membre și nu avem contestații din partea statelor membre? Mulțumim. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamna președinte. Secretariatul m-a invitat să explic puțin care sunt cele mai recente modificări ale semestrului european uh, descrise în comunicarea din octombrie în ceea ce privește aprofundarea Uniunii economice și monetare și am să încerc să și răspund la câteva dintre întrebări. În primul rând, înainte să intru în detaliile comunicării, E important să nu uităm că deși semestrul european a câștigat un profil politic foarte important în ultimii cinci ani și foarte multă atenție politică, pentru că era punctul de plecare al politicilor europene, totuși se poate vorbi despre implicarea mai multor actori interesați, se poate discuta mai mult, însă problema cheie a semestrului european este care este adevăratul impact. Unii membri Parlamentului European au uh, tras atenția asupra problemelor de punere în aplicare. Sunt deficite de punere în aplicare și în cadrul semestrului european și există diverse analize, unele mai optimiste ca altele în care se pun în evidență problemele cheie ale semestrului european. E vorba de punerea în aplicare. Noi încercăm să facem recomandări de punere în aplicare, apoi revenim și verificăm felul în care se face acest lucru în statele membre. Dar dacă ne uităm la uh, istoria acestei puneri în aplicare, rezultatele sunt destul de amestecate la comisie prioritatea noastră nu este să um, modificăm procesele, ci să mărim impactul acestei uh, politici, să o facem mai vizibilă. În ceea ce privește noile modificări, e foarte important să subliniem faptul că unele dintre acestea deja au fost efectuate de către Comisie în semestrul european încă de anul trecut am încercat să ne concentrăm uh, recomandările pe ținte mai precise, mai punctuale, cu speranța că astfel uh, vom avea un uh, set de recomandări mai clare, mai ușor de pus în, aplicat, în aplicare. Până acum a funcționat acest sistem. În același timp încercăm să aj- ajustăm ciclurile de uh, Uh, recurență de raportare și așa mai departe. Mm, sperăm că și acest, uh, această măsură va uh, contribui la mai bună punere în aplicare măsurilor pe care le recomandăm în statele membre. Acum, în legătură cu comunicarea care este de fapt un raport al președinției, ea uh, conține anumite modificări pe care le discutăm acum. Două dintre ele sunt menite să îmbunătățească calitatea analizei și gradul de inteligibilitate al uh, recomandărilor specifice de țară pe care le facem uh, ca rezultat. Vicepreședinte Comisiei a recomandat ferm să consolidăm Uh, dimensiunea europeană a semestrului și să mm, acordăm atenție efectelor agregate. Pentru că sunt și probleme uh, pe care grupuri de state europene le au. Există agregări uh, fiscale, agregări de mai multe, de, de mai multe feluri și efecte de contagiune între statele membre. Acest uh, lucru a fost asumat de comisie săptămâna viitoare în studiul privind creșterea anuală. Veți vedea că se acordă mai multă atenție dimensiunii uh, europene și veți vedea de asemenea că vom depune recomandări specifice pentru zona euro acum uh, și nu la primăvară, cum se făcea de obicei, pentru a încerca să creștem calitatea politicilor la nivel european. În al doilea rând, uh, Comisia este mm, foarte hotărâtă încă de anul trecut să consolideze integrarea aspectelor sociale ce țin de locuri de muncă, ocupare în, în cadrul semestrului european. Acest lucru se face prin mai multe metode și uh, veți vedea impactul imediat în pachetul uh, prezentat săptămâna viitoare avem o tabelă de marcaj cu trei noi indicatori care uh, se referă la politicile de ocupare a forței de muncă și încearcă să măsoare impactul politicilor de ocupare în contextul semestrului european. Avem două aspecte noi în comunicare, două lucruri pe care sperăm, care sperăm că vor uh, îmbunătăți punerea în aplicare, domeniul în care am observat că sunt probleme. În ceea ce privește politicile structurale, ne dorim să îmbunătățim punerea în aplicare prin o mai bună elaborare a politicilor privind uh, reperele. Um, statele membre trebuie să încerce să să um, facă din acest indicator unul flexibil, model care să, să țină pasul cu uh, uh, evoluțiile din mediul de afaceri, din uh, administrația publică, din um, politicile fiscale. Lucrăm împreună cu Digi Ocupare, Digi Creștere și așa mai departe pentru elaborarea acestor măsuri flexibile și în final, în comunicare, se mai propune să ne concentrăm mai mult pe sprijinul practic acordat statelor membre în uh, punerea în aplicare a recomandărilor specifice de țară. Sunt două modalități de a face asta. Putem să încercăm să aliniem mai, apro- mai, uh, mai strâns uh, cheltuirea fondurilor structurale cu modificările structurale solicitate în fiecare stat membru. De asemenea, vom încerca să utilizăm mai bine noile dispoziții din regulamentul privind fondul de coeziune pentru a impune anumite condiționalități. De exemplu, dacă un stat nu respectă condițiile legate de uh, procedura de deficit, uh, atunci uh, nu poate accesa uh, fonduri structurale sau uh, contribuția primită va fi redusă. În acest fel sperăm să sprijinim reformele structurale. Avem un serviciu nou în cadrul Secretariatului General care se ocupă de sprijinul, uh, pe de altă parte, al statelor membre care implementează corect aceste reforme recomandate. În final, uh, ajung la dimensiunea pieței unice. În primul rând, acest uh, exercițiu de alocare în cadrul semestrului european ar putea să fie unul foarte important, mai ales în ceea ce privește competitivitatea, mediul de afaceri și administrația publică, problemele legate de aceste domenii. Ne propunem să avem în fiecare din statele din zona euro comisii pentru competitivitate, deci ne concentrăm foarte mult asupra dimensiunii competitivitate și piață unică. Aș uh, spune de asemenea că există și modificări informale. Anul acesta mai mulți colegi de la uh, DG Creștere s-au integrat în cadrul procesului de luare a deciziilor la Comisie pe problematica semestrului european. Anul acesta uh, DG Creștere Eh, este unul din eh, directoratele generale cheie ale Comisiei. Da, îmi cer scuze, trebuie să dau cuvântul eh, din nou un minut Comisiei. Vreau să uh, răspund uh, preocupărilor exprimate de domnul Șaină și domnul Rosati am uh, emis raportul privind um, integrarea și competitivitatea pe piața unică a statelor membre și vedem că semestrul european are o dublă utilitate în, cadrul uh, implementării măsurilor de piață unică pentru că um, contribuie la creșterea competitivității. Dacă veți citi acest raport, el se ocupă și de piața unică și de problemele de competitivitate. Aceste două domenii sunt uh, conectate și măsurile luate pentru încurajarea uh, pieței unice au un impact direct asupra semestrului european. Credem că această uh, plus valoare se adaugă altor avantaje pe care le avem uh, prin, prin semestrul european. Iar în ultima teză, ca ultima teză, aș spune că există un consens, că există o nevoie uh, de concentrare mai amplă pe probleme de competitivitate și piață unică în, semestru, în cadrul semestrului european și, desigur, vom continua să facem acest lucru. Catherine, would you like to come back? Catherine, dorești să intervii? Da, foarte pe scurt. În urma celor spuse de Digi Creșterea din aur, cred că trebuie să integrăm piața unică mai mult în cadrul semestrului european și întrebarea era cum facem asta. Răspunsul cred că e prin conlucrare și prin a găsi soluții, pentru că noi am mai venit cu propuneri în trecut care nu au fost uh, luate în considerare. Uh, acum suntem în această etapă, eu aștept din partea dumneavoastră idei uh, pe care să le includ în raport și Am învățat foarte mult de la ultimul raport până acum, dar încă mai sunt provocări, așa cum spunea și Comisia, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare. Aceste probleme au fost observate și cu semestrul european. Am văzut că sunt provocări comune și aștept uh, ideile și opiniile colegilor. Cred că la sfârșitul săptămânii viitoare uh, vom avea o traducere completă și putem să lucrăm uh, împreună uh, cu raportorii din umbră pe acest uh, aviz. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Știu că acum e momentul să, vote, să votăm. Văd că colegii au venit și sunt gata să facă asta. Încă o dată, de-abia aștept să lucrăm în săptămânile și lunile următoare împreună. Mulțumesc. Vom uh, lua o mică pauză de două minute înainte să începem votul. So we are moving on. Thank you very much. Mulțumesc uh, tuturor pentru faptul că ni s-au alăturat. Vom trece la votul privind uh, raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței, un uh, raport redactat de domnul Coferati. Vom trece direct la vot. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. J. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. K. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L. 43. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul cu privire la aviz. Mai trebuie să voteze trei persoane. Încă una s-a încheiat votul. Și acum putem vota în bloc, doar dacă nu cumva obiectează cineva, votăm așadar în bloc cu privire la rezultatul uh, discuțiilor trialogului privind instalațiile pe cablu, raportor Antonio Lopez Isturiz White și raportul Stiller cu privire la combustibil gazoși, precum și cel cu privire la echipamentele individuale de protecție a lui Vicky Ford. Deci, raportul este White pentru... Ah, vot electronic, că nu sunteți de acord să votăm în bloc. Ei bine, dacă nu sunteți de acord, votăm electronic primul raport. 34 pentru, 2 împotrivă. 4 abțineri. Felicitări! Ați stabilit standardul, iată. Acum trecem la raportul Ford cu privire la echipamentele individuale de protecție. Votul este deschis. Votul este închis. 32 pentru 4 împotrivă, 4 abțineri. Și acum trecem la raportul Stiller cu privire la aparatele consumatoare de combustibili gazoși. 34 pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri. Denis, am fost cu ochii pe tine. Mulțumesc foarte mult. Bun. Și acum uh, raportul doamnei Virginie Rozier cu privire la recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru acordul privind comerțul cu servicii, TISA. Bun. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Uh, that Se respinge. Bun. Amendamentul de compromis 1, vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Partea a doua. Se adoptă. Amendamentul 3, pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Adăugat. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Amendamentul 10. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 21. Stați o secundă, vă rog. Se pare că una dintre console nu a acceptat votul. Îmi cer scuze, Marc, dar uh, a spus că mașii, că nu, fun- nu funcționează consola. Poate să fie un vot care să fie decisiv. Așadar, acesta este rezultatul. Compromisul 4. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Un vot prea mult din partea PPE. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Se respinge. Compromisul 5. Acesta nu a fost adoptat. Deci 32 va fi supus unui vot uh, cheie. So we're voting amendment 32. Votăm acum amendamentul 32. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Se respinge. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Pentru, țineri, se adoptă. 36. Pentru, nu, îmi cer scuze, ba da, se corectează președinta. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40. Este retras. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu. Verificăm. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 este o adăugire. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se respinge. amendamentul de compromis 9A pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu, își cere scuze președinta, se adoptă. Deci, tot compromisul 9A s-a adoptat. 51. Acesta a devenit caduc Amendamentul 59. Nu. Amendamentul 57. Votăm amendamentul 57. Pentru. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. Se respinge. 59 pentru, împotrivă, verificăm. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru. Împotrivă. Cred că este respins, dar vom verifica. Să respingem. Așadar, acum votăm 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respinge. 62. Pe două părți. Prima parte Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 60. Pentru. Nu, acesta devine caduc. Se corectează președinta. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 devine caduc, 72 pentru a adăuga câteva cuvinte pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Aliniatul 74. Amendamentul 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 75. Ca o adăugire. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Să respingem. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84. trei reluăm votul la 83. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Își cere scuze președinta. 84. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă, Verificăm. Să respingem. 86 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se adoptă. 87 87. Trebuie să verificăm dacă amendamentul, amendamentul 21 a fost adoptat. Deci, 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Să adoptăm. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. 89. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 și 91 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92. Pentru, împotrivă, verificăm. Se respinge. 93. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Se respinge. 96. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94. Pentru, împotrivă, verificăm la 94, verificarea electronică. Se adoptă. 95. Este compatibil cu 94. Îl votăm sub formă de adăugire. Pentru, împotrivă, verificăm Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Se respinge. 98. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Momo. Încă o dată, votul este închis. Se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Verificăm. Past. Se adoptă 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 101 pentru. Împotrivă. Verificăm. Cred că se respinge. Se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 103 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 104 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Bun, un ultim vot privind opinia. Dieter Hansen. Da. Uh, scuze. Unul dintre grupuri a cerut o scurtă discuție înaintea votului, deci putem anula acest vot și vom vota la 10 și un sfert după ceasul din sală. 10 și un sfert. Deci aveți câteva minute. Um, is everybody ready? Toată lumea este gata? Nu? Încă un minut. We cannot manage that. Mulțumesc foarte mult. În experiența mea n-am avut uh, niciun voc, uh, vot atât de strâns, așa că mulțumesc că mă suportați. Bun. Votăm. Votul final. Okay. This means that înseamnă că raportul este respins dacă nu cumva dintre cei care se abțin se răzgândește cineva. Asta înseamnă că Comisia privind piața internă nu va avea un punct de vedere privind comerțul cu servicii. Mulțumesc. Well, Raportorul ar vrea să facă un anunț. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog, puteți face liniște? Mulțumesc, doamnă președinte. Evident, regretăm că Comisia nu uh, oferă un aviz privind acestui tratat, nu avizează acest tratat privind acordul uh, în comerțul cu servicii, dar cel puțin uh, tratatul conține prevederi care au fost solicitate în timpul votului, în special acceptarea unei absențe a reciprocității în acorduri sau uh, includerea unui mecanism de uh, reglementare a diferentelor de aceeași natură ca ceea ce a fost discutat pe larg și respins în tratatului transatlantic. Deci, evident, un aviz care ar fi inclus aceste dispoziții nu ar fi fost acceptat din punctul nostru de vedere deci acesta este motivul pentru care am votat împotriva textului așa cum reieșise în urma votului. Um, uh, mai este vreun alt raportor din umbră care ar dori să ia cuvântul? Nu. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct pentru ordinea de zi. Le dau două minute pentru celor care vor să plece să plece. Mulțumesc. Um, this seems... Ah, se pare că s-a întâmplat acum extrem de mult timp, dar acum aproape un an, în decembrie anul trecut, uh, coordonatorii au uh, cerut un studiu privind uh, actorii over the top și acest uh, studiu a fost încredințat lui Consult și TNO și suntem încântați astăzi că îi avem pe experții de la Wake Consult și de la TNO alături de noi pentru a ne prezenta acest studiu legat de intermediarii online și uh, actorii over the top. Deci uh, vă voi da cuvântul, vă rog să vă introduceți, uh, să vă prezentați studiul și echipa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Numesc Scott Wolfrin, sunt de la TNO și lângă mine sunt colegii mei de la WeConsult Scott Marcus și Yusuf Bratwit. Eu o să fac uh, prima parte a uh, prezentării și apoi voi da Ilsei cuvântul pentru partea a doua. Uh, am putea să aprindem, să stingem luminile ca oamenii să vadă slide-urile. Avem și pe colegul Peter Nolan, care nu este aici astăzi, dar va fi prezentat. Bun. Studiul se referă la factorii over the top și se referă la patru aspecte. Odată modelele de afaceri um, care sunt create de acest uh, peisaj OTT. Apoi ne trecem la costuri și la bariere. În partea a doua, Ilsa va vorbi despre uh, reglementări, mai ales referindu-se la comparația cu Statele Unite și în cel din urmă uh, vom face recomandări privind politicile digitale, după care sperăm să existe și întrebări din partea dumneavoastră. Mm, mi-am mișcat un pic cam repede. Uh, putem să dăm înapoi? Bun. Un aspect cheie al studiului a fost să încercăm să limităm domeniul de aplicare și definiția acestor uh, actori over the top. Dezbaterea poate fi lungă. Noi încercăm să ne concentrăm pe modul în care am abordat noi lucrurile. Nu există o definiție asupra care toată lumea să se fie de, de acord. Unora nu le place nici măcar termenul dar în prima parte a graficului vedem o explozie de servicii uh, furnizate prin internet, lucru care este în contrast cu ce vedeți jos. Uh, sunt uh, furnizorii tradiționali de telecom care furnizează servicii controlând în același timp distribuția și rețelele. Serviciile online uh, pun la dispoziție atât servicii care sunt în concurență directă cu serviciile telecom, uh, cum ar fi telefonia și uh, SMS-urile, dar de asemenea furnizează și multe alte servicii, care sunt servicii strict online. Definiția noastră over the top sunt acele servicii online care sunt în concurență directă cu serviciile furnizate de operatorii tradiționali de telecom. Deci este un efect de substituire. Pare complex, dar uh, vom lămuri lucrurile în prezentarea noastră. Cred că cunoaștem cu toții aceste servicii care sunt mici, dar în comunicare știți, avem Skype în ceea ce privește video, avem Netflix uh, și, tu, și pe care le tot folosim și vom reveni la ele. Trecem la următorul slide, da ce este foarte clar și cred că am văzut tot, toți aceste lucruri pe, pe ecranele noastre de televizor și pe smartphone-uri, este că furnizorii de OTT au intrat uh, mod disruptiv pe piață. Prima folie arată efectele acestor actori și a intervenției lor uh, asupra uh, furnizorilor tradiționali. Cred că, iată, aveți uh, roz volumul mesajelor uh, furnizate de uh, furnizorii OTT și cu albastru unghi sunt operatorii tradiționali de telecom. Deci mesajele sunt pe multe platforme. Le avem pe Facebook, pe WhatsApp, bineînțeles, și uh, au o evoluție spectaculoasă. În dreapta nu ne uităm la cifre, ne uităm la direcția ilustrată în grafic. Vedeți, uh, veniturile operatorilor tradiționali sunt în declin în aceeași perioadă. Deci este clar că acest lucru are un efect asupra operatorilor telecom dacă ne uităm de pildă doar la SMS-uri. Deci mesajele online pur și simplu au luat fața celor tradiționale. Uh, Același lucru se întâmplă și cu media. Primul grafic arată creșterea traficului uh, în general pe internet, măsurat prin Cisco și uh, e o triplare a datelor, cea pe care o observăm, în 5 ani. Și o parte foarte importantă a acestor date sunt date transmise video. Dacă ne uităm acum la partea de jos, uh, Uitați-vă doar la uh, abonamentele pentru uh, filmele acelea. Avem Netflix care are 60-70% din uh, veniturile spre 2019. Deci o bună parte a traficului este online și o bună parte a profiturilor se duc către Netflix. Uh, Unde o fi pointerul cu infraroșu? Aha, da, l-am găsit. Toate aceste lucruri creează tensiuni și îngrijorări. Uh, operatorii tradiționali de telecom uh, își pierd din venituri și unii spun că nu este cu totul cinstit, corect. Această cifră de aici, uh, dacă aveți întrebări, Scott vă poate da câteva lămuriri în această privință, dar dacă începem să reglementăm uh, orice parte a acestor lucruri, dacă încercăm să echilibrăm serviciile online europene și serviciile de rețea europene, riscăm să uh, mutăm tot accentul pe, pe serviciile internaționale online. Deci dacă schimbăm lucrurile uh, sau oricare coordonată, întreaga imagine se schimbă. Deci dezbaterea privind echilibrarea nu se leagă doar de online versus uh, servicii de rețea europene, se referă și la Statele Unite și celelalte servicii de rețea internaționale. Deci este o dezbatere complicată. Nu știu ce, nu funcționează telecomanda. Bun. Am făcut o analiză SWOT, uh, modul în care se descurcă Europa în uh, domeniul OTT. Revoluția se referă și la uh, jucătorii OTT. Este o oportunitate sau este amenințare? Ca de obicei, analiza SWOT ne arată că este un pic din amândouă. Categoric există câteva puncte tari și niște amenințări serioase. Doar dacă ne uităm la cifrele Netflix uh, de pe uh, folia anterioară, știm care sunt provocările uh, absenței unei piețe unice, dar câteva dintre punctele foarte sunt că pe măsură ce internetul îmbrățișează domeniul fizic al comunicării noile întreprinderi orientate către tehnologie sunt o fundație bună pe care se poate construi mai degrabă decât în domeniul pur digital. Deci avem multe lucruri pe care să mizăm pentru a avansa. Și vreau să exemplific acest lucru dacă reușesc să acționez cu telecomanda prezentarea. nu știu încotro să direcționez telecomanda. Aș vrea să mă întorc un pic. Îmi pare să nu meargă decât înainte. Eu vreau să merg înapoi. Una sau două folii. Una și încă una. Uh, tu faci asta? Sau eu? Cred că o făceam împreună. Încă una, mai departe, și încă una. A, a asta e. Bun. În ceea ce privește partea tehnologică, ceea ce am văzut uh, la noile întreprinderi este că avem în jură de 2500 de noi întreprinderi uh, dintre care jumătate sunt europene. Deci numărul de inițiative și activitățile și ideile inovatoare din Europa sunt la fel, egale număr cu cele din Statele Unite. Deci cum evoluăm spre lumea big data, este clar că vom avea o miză importantă. Aceasta este o statistică care spune că toate programele pentru noi întreprinderi, câte dintre ele vor investi în următorii ani în uh, Big Data în Analytics și se spune între 60 și 70% dintre toate aceste programe vor face acest lucru. Următorul slide. Excelent. Bun. Acum uh, vorbim despre regimul OTT. Cele mai bune sau multe dintre uh, OTT-uri Uh, creează multe locuri de muncă și o creștere. Toate acestea sunt întreprinderi noi care cresc. După cum știm cu toții, sunt uh, un element cheie al evoluției și al creșterii. Și îmi place foarte mult această statistică din 2014, uh, într-un studiu din Marea Britanie. Raportul se cheamă Scale Up și spune că 1% din uh, toate noile afaceri din uh, Marea Britanie, 1% sunt uh, scale-up, deci uh, sunt uh, întreprinderi mici care au creștere mare și generează 38% din creșterea economică și două treimi din uh, noile locuri de muncă de anul trecut din uh, Statele Unite. Deci importanța noilor întreprinderi care cresc este imensă și definiția unei scale este imensă. Este o companie cu cel puțin 10 oameni care timp de 3 ani cel puțin are o creștere de 20-30%, ceea ce este standardul minim companiile care fac acest lucru creează această creștere. Ce vedem aici însă este că uh, Europa are multe noi întreprinderi, dar nu multe dintre aceste companii cu creștere mare. Uh, luăm un exemplu, Skype și Spotify, într-adevăr, Skype Mulți dintre dezvoltatorii Skype sunt aici, dar uh, ca să poată să crească, au trebuit să caute, să, să meargă în, Marea, în Statele Unite, să găsească finanțare și să intre pe o piață care este suficient de mare pentru mm, viteza care vor să crească. Un, un alt exemplu, am văzut, uh, Spotify este exact același lucru. Au crescut, s-au format aici, au inovat aici, dar au trebuit să se mute în Statele Unite uh, Uh, pentru că acolo este o piață unică care este mai mare și mai rapidă. Celălalt exemplu este Netflix, care crește foarte repede în uh, Statele Unite. Vine aici concurenții din uh, Uniunea Europeană au mari probleme de a pune la dispoziție contentul, conținutul care se regăsește pe Netflix. Ce oprește, de fapt, întreprinderile europene? Înainte de a preda cuvântul, avem trei seturi de obstacole esențiale. Sunt acele întreprinderi, dintre care avem foarte multe, aproape la fel de multe ca în Statele Unite, dar ating repede un plafon. Și acest lucru se întâmplă din trei motive principale. Uh, prima categorie sunt obstacole la nivel înalt, pur și simplu complexitatea uh, stabilirii în alte țări europene, uh, în respectarea reglementărilor, mai ales reglementările privind TVA-ul care au fost menționate. Există schimbări și noi reglementări care le afectează din ianuarie 2015, care ar trebui să îmbunătățească lucrurile, dar de fapt sunt un obstacol. Deci, în general, uh, costul aplicării uh, legislației este mult mai ridicat pe, pentru uh, IMM-urile decât pentru companiile mari. Asta este o problemă serioasă și există multe cifre în acest sens. Se întâmplă peste tot, în toate valorile și monitorizările apar acest lucru. Deci vorbim despre o nouă legislație, suntem, suntem foarte interesați de cum se pot descurca această nouă legislație. Al doilea aspect este că uh, întreprinderile noi cresc trebuie să crească permanent și în esența fiecărei companii este un serviciu digital pur de date. Acesta este produsul lor. Deci unul dintre obstacolele principale este că produsul lor nu poate fi, nu poate circula simplu prin Europa. Există uh, prevederi privind localizarea datelor dacă vrei să faci afaceri într-o țară. Uh, trebuie să-ți, uh, să ai sediul în țara respectivă, ceea ce, bineînțeles, dacă ne uităm la cloud computing, este o problemă Există o legislație uh, unitară europeană, dar interpretarea este un obstacol. Apoi avem uh, punerea în aplicare fragmentată a protecției datelor și apoi uh, blocajul geo. Toate aceste obstacole împiedică companiile care cresc repede să-și transmită produsul esențial dintr-o țară în alta. Apoi vorbim despre accesul la capital. Am spus de ce Skype se mută în Statele Unite Uh, odată este vorba despre uh, fonduri de capital care sunt mult mai mari de, în, uh, în Statele Unite decât în Europa. În Europa, 80% din toate creditele, din tot creditul pe care îl obține capitalele sunt credite bancare. Nu se concentrează pe creștere rapide, ci pe venituri rapide, ceea ce blochează creșterea uh, vom reveni la acest lucru pentru că este un aspect uh, critic și anume uh, cultura finanțelor. Apoi eh, avem eh, piețele de capital disjunse în Statele Unite. În eh, Statele Unite lucrurile sunt foarte bine coordonate, pot să se miște repede, obținând finanțări mari repede, în timp ce în Europa există fonduri segregate. Nu insist asupra. Și apoi, în ce din urmă, și aici este dezbaterea, este excelent pentru Spotify și Skype să aibă succes să se mute în Statele Unite și să ajungă foarte mari. Dar există un element cheie în uh, posibilitatea de creștere rapidă în Europa. Uh, și acesta uh, se leagă de profiturile rezultate din creșterea în Europa, care în mod tipic sunt reinvestite în companii europene, în timp ce dacă te muți în Statele Unite sau pe alte piețe, se întâmplă altfel. Este o dezbatere lungă, dar este esențial pentru creșterea rapidă în Europa, lucru pe care nu-l pot face multe dintre ele. Aici aș vrea să-i dau cuvântul Ilzei. Eh, mulțumesc. Următoarea folie, te rog. So, Beth has been discussing many of the horizontal deci am discutat eh, multe dintre problemele orizontale cu care se confruntă IMM-urile care încearcă să se extindă în Europa. Acum o să mergem puțin înapoi la ceea ce mulți cred în legătură cu condițiile egale pentru toți și felul în care operatorii sunt eh, tratați pe lanțul de valori. Am să încep prin a spune că poate că Adică, sigur, nu este cea mai importantă problemă pe care am analizat-o, dar am vrut să vedem problema din toate unghiurile. Este un aspect orizontal. S-a uh, vorbit foarte mult despre um, aceste condiții egale uh, între OTT și operatorii clasici acest lucru a fost deja tratat prin regulile de neutralitate ale internetului, uh, tocmai convenite, sau ar putea să fie uh, tratate în conformitate cu regulile existente. Aici vorbim despre probleme care putea să apară la interconectarea dintre operatorii clasici și OTT. Pentru noi uh, asta este de fapt problema, însă există și probleme de coerență în reglementările care guvernează uh, administrarea serviciilor, și, uh, adică serviciile clasice și serviciile OTT. Dacă, datorită unei suprapunere a regulamentelor sectoriale, care merg în paralel cu reglementările ce se aplică societății, adică serviciilor uh, IT, care, spuneam, merg în paralel cu uh, reglementările privind protecția consumatorului. A trebuit să facem o comparație aici care să arate diferențele dintre reglementări, mai ales în ceea ce privește protecția consumatorului, uh, siguranța și uh, protejarea identității între serviciile clasice și cele OTT. La un anumit nivel, se poate spune că există o confuzie aici pentru consumator, dar se poate uh, să se creeze și distorsiuni de piață în defavoarea consumatorului. Poate nu la fel de importante ca uh, lipsa unor reglementări de piață unice uh, pe total. În acest, con- <clears throat> în acest context s-a pus problema competiției între uh, comparatori clasici și OTT. Dar vedem că această competiție se extinde și mai departe pe lanțul valoric uh, între platforme online și serviciile care depind de ele, de exemplu distribuția, marketingul și așa mai departe. Următorul diapozitiv. Deci o problemă importantă, o întrebare importantă a fost Euro, Europa, uh, am văzut, este uh, fragmentată la nivel orizontal, dar și pe verticală. Și cum comparăm acest, cum ne comparăm noi cu Statele Unite. Am să vă dau două exemple pe care le discutăm și mai târziu în uh, raport. Uh, unul se referă la protejarea identității. Există anumite dispoziții uh, comune între Europa și Statele Unite. În Statele Unite această protejare a identității este un drept uh, al consumatorului. Mai sunt și complicații în Uniunea cu privire la suprapunerea diverselor directive care se ocupă de acest aspect. În general putem spune că Statele Unite par să aibă o um, atitudine mai uh, relaxată față de competiția dintre Classic și OTT, dar dacă intrăm în uh, detalii vom vedea că există reguli care se aplică diverselor sectoare. Nu e vorba că SUA nu are probleme în acest domeniu, dar problemele lor sunt diferite. În general, uh, percepția este că sistemul american este mai uh, permisiv. O altă zonă de interes pentru această comparație este cea a impozitării. Avem reguli comune în Europa pentru TVA, dar există diferențe semnificative între statele membre. De asemenea, există, așa cum s-au mai spus, complicații ce decurg din repatrierea TVA-ului. Acum acesta este procesat în țara de destinație și nu în cea de origine. Uh, de asemenea, nivelurile de TVA în Europa sunt mai înalte, în jur de 20% și mai sunt anumite diferențe uh, în uh, felul în care sunt tratate companiile străine sau cele europene. În Statele Unite Scott este expertul nostru și o să vă răspundă la alte întrebări mai târziu, dar se pare că există două diferențe fundamentale. TVA-ul este mai scăzut, asta una, și pentru cumpărături online, cel puțin, s-a acordat o scutire temporară de taxe în Statele Unite. Aici firmele europene ar avea probleme să se extindă în comparație cu firmele americane. Deci, se știe de ceva vreme că aici avem o problemă și s-a cerut de mai multă vreme să se ia măsuri uh, uh, în conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 2010 și 2012, odată cu uh, finalizarea pieței comune. S-au elaborat mai multe studii pentru această comisie, uh, reglementarea pieței unice, piața unică digitală, uh, iarăși co- colegii mei o să, o să intre în detalii mai târziu. După aceste inițiative a apărut, uh, au apărut concluziile Consiliului din 2013 care cereau finalizarea pieței unice digitale până în 2015. Anul acesta, în mai, Comisia a publicat strategia pentru piața unică digitală, care acum este discutată de această comisie și am fost și concluzii ale Consiliului în 2015 pe această temă. Deci avem uh, un oarecare uh, impuls de care am putea să profităm. Întâi o lecție de istorie acum. În această diagramă, vedeți, probabil nu puteți citi, dar vă spun că în mijlocul cercului, se spune, Piața digitală fragmentată. Aici avem uh, lipsa interoperabilității, creșterea infracțiunilor cibernetice, lipsa de încredere, probleme foarte familiare. Dar este important de notat că acest uh, diagrama nu provine din uh, strategia Comisiei, ci din Agenda Digitală pentru Europa, care a fost publicată în 2010 ne putem întreba cât de departe am ajuns. Încă mai dezbatem, deci, aceste aspecte și asta poate dovedi o lipsă de ambiție sau de imaginație. Să însemne asta că sunt probleme care încă persistă pentru că sunt greu de rezolvat? Întrebare. Comisia, strategia Comisiei va da rezultate de data asta? Noi credem că strategia merge în direcția corectă în sensul de a sprijini și încuraja uh, evoluția lucrurilor. Dar uh, rămân întrebări. Cât vom putea să mergem mai departe față de precedenta agenda digitală pentru Europa, care a fost încheiată în 2010? Deci sunt mai multe teme care se repetă și care țin de mm, drepturi de proprietate intelectuală, și așa mai departe. Ne întrebăm dacă acțiunile curente merg suficient de departe pentru finalizarea pieței digitale unice și mă întreb dacă multe dintre acțiunile de care vorbim sunt acțiuni uh, politice, uh, introducerea unor noi legislații sau sunt uh, acțiuni de analiză prin solicitarea unor noi studii. Și pe urmă ne gândim la rezultate și la felul în care acestea se măsoară. Uh, ne întrebăm de asemenea dacă sunt abordate toate problemele, dacă acestea sunt toate problemele. În 2010 s-a stabilit că ne dorim uh, conectivitatea în bandă largă și uh, de mare viteză. Inițial, uh, ideea era să rezolvăm problemele de conectivitate. Dar uh, soluțiile au venit din partea conectivității mobile, care uh, la vremea respectivă nu se bucura de atâta atenție. În noua strategie, care este rolul conectivității mobile? Oamenii uh, au nevoie de acces la platforme și se pare că platformele mobile sunt cele mai uh, populare. Dar este acest aspect suficient pentru a rezolva problema? Apoi, cât de importante sunt uh, aspectele de finanțare pentru creșterea firmelor din Europa? Aceste probleme sunt menționate și în uh, altă inițiativă, cea a uh, Uniunii Piețelor de Capital. Întrebarea 3. Dacă această strategie va rezolva problemele de fragmentare pentru uh, întreprinderile startup. Există măsuri care mi se par uh, că odată, pune în aplic- odată puse în aplicare ar putea să complice mai mult lucrurile și asta includ uh, extinderea regulilor centralizate uh, pentru servicii online. O altă problemă ar fi discutată discuția privind uh, limitarea răspunderii intermediarilor. Deci trebuie să ținem cont și de nevoile consumatorilor, dar și de nevoile IMM-urilor de a elimina bariere administrative. Aceste măsuri, iarăși, întrebarea este dacă se vor lua la timp. Ceea ce ne interesează pe noi este să vedem efectele și rezultatele, când vor fi ele uh, percepute și care vor fi costurile economice ale întârzierilor. Deci, acestea au fost recomandările noastre inițiale. Poate ar putea fi luate în considerare pentru consolidarea ecosistemului digital european în anumite feluri. Trebuie să consolidăm mediul online uh, în Europa, începând cu ecosistemele digitale. Trebuie ca capitalul uh, de risc să fie disponibil pentru întreprinderile startup și scale-up și asta mai ales prin uh, măsuri legate de Uniunea Piețelor de Capital. Am putea să facem astfel încât legile privind insolvența să fie mai permisive să avem o abordare diferită față de, uh, pentru că acum avem o abordare diferită față de Statele Unite, o abordare mai aspră. Pe urmă s-a uh, observat o lipsă de concentrare asupra conectivității mobile. Am putea să ne concentrăm mai mult pe acest uh, aspect. Și încă ceva, am putea să elaborăm pe această temă dacă doriți, se pare că există și efecte nedorite ale măsurilor privind TVA-ul. Am putea introduce oare un test de impact privind acest uh, regulament, precum uh, a reușit guvernul olandez. Deci, acum o, posibilitate, o posibilă prioritate uh, numărul 2 se referă la conținut și protejarea operelor europene. Am observat că crește, uh, că cererea este o uh, problemă mare decât uh, oferta în acest domeniu. Problema nu este ceea ce au oamenii, ci ceea ce folosesc de fapt. Am văzut că conținutul video este uh, un driver major. Am putea avea și legături mai clare între măsurile propuse pentru conținut, pentru a reglementa conținutul, care se referă la politicile audiovizuale și uh, protecția drepturilor de autor. A mai fost o propunere să extindem sfera de acțiune a directivei privind serviciile audiovizuale pentru a permite o mai bună distribuție și promovare a operelor europene. Dar ne întrebăm dacă acesta este mecanismul potrivit pentru a obține efectele dorite în acest uh, domeniu. Și acum recomandările la care ne-am gândit în legătură cu acel, uh, acele condiții egale pentru toți. E vorba de o nivelare la nivel european și în același timp o nivelare a diferențelor între operatorii clasici și OTT. Dacă facem acest lucru, ar trebui ca în același timp să uh, Mm, rezolvăm și anomaliile care apar mai târziu pe lanțul valoric. Apoi, în ce sens nivelăm aceste condiții pentru toată lumea? Ceea ce observăm astăzi este că definițiile, precum uh, definiția serviciilor de comunicații electronice, sunt uh, elaborate din uh, punct de vedere tehnologic și al plăților dar nu și din punctul de vedere a ceea ce primesc clienții. Ar trebui să avem o uh, definiție mai bună, astfel încât uh, directiva să se aplice mai uh, bine. Trebuie să vedem cum uh, sunt furnizate, nu, nu, ceea ce înseamnă pentru consumator uh, furnizarea acestor servicii și nu felul în care ele sunt uh, furnizate. Ar trebui să revizuim uh, toată legislația referitoare la servicii, cred. Um, în același timp am uh, propune analiza costuri-beneficii a unei abordări orizontale ce s-ar țină cont de siguranță, de protecția identității și să vedem în ce măsură este posibil să obținem o armonizare a regulilor la nivel european. <coughs> ceea ce ar avea efecte și la nivelul uh, guvernanței instituționale. Deci e nevoie să ne mai gândim la aceste măsuri. Dacă e posibil, de asemenea, să creăm o abordare uh, orizontală, pentru că atunci ar fi posibil să extindem și starea de aplicare a uh, legislației europene. De exemplu, cadrul pentru comunicații electronice ar putea fi redus în anumite uh, sensuri la conectivitate, dacă e vorba de conexiuni mobile. Am enumerat aici și problemele ce țin de simplificarea regimului TVA la nivel european, aplicarea unor praguri și uh, uniformizarea excepțiilor uh, cu valoare mică la nivel european. Deci o problemă foarte importantă pentru IMM-uri constă în complexitatea reglementărilor ce țin de siguranță, protejarea datelor personale și așa mai departe. Regulamentul pentru protecția datelor personale este foarte util pentru uniformizarea punerii în aplicare în statele membre, dar în același timp, unul dintre beneficiile uh, unei măsuri orizontale ar trebui să fie că uh, ar duce la revizuirea măsurilor sectoriale. Deci poate ar trebui să abrogăm unele măsuri mai vechi dacă măsurile orizontale pot să rezolve problemele în locul lor. Mai este o directivă care va apărea în curând și care afectează această zonă, directiva NIS și trebuie să ne asigurăm că dispozițiile sale nu pun piedici în calea companiilor startup și scale-up. Au mai fost propuneri în cadrul uh, strategiei pentru o piață digitală unică privind uh, analiza costurilor înainte de aplicarea oricărei măsuri. Și în ultimul rând, de tot această temă, avem nevoie de măsuri noi care să înlocuiască uh, prevederile Safe Harbor de care vor vorbi colegii mei mai târziu. Putem să trecem la următorul diapozitiv. Acum aici avem ultimul set de recomandări. Există foarte mult interes în uh, ceea ce, uh, în, în implicațiile pe care le-ar avea toate aceste dispoziții pentru competitivitate. Serviciile digitale sunt caracterizate de uh, dinamicitate, dar o evoluție prea rapidă poate duce la uh, distorsiuni. E nevoie de mai multe studii pentru a vedea în cum se aplică prevederile privind competitivitatea în contextul activității platformelor. Statele membre au propria legislație care se referă la contractele, uh, la corectitudinea contractelor de afaceri și au folosit această legislație pentru a rezolva și problemele din mediul online. Studiul nostru arată că ar trebui să vedem cum au fost utilizate aceste măsuri și dacă ar putea să existe aici idei uh, promisătoare pentru felul în care am putea să rezolvăm problemele ce apar. Și o ultimă recomandare, am notat că portabilitatea datelor tinde să devină o chestiune centrală în uh, păstrarea competitivității serviciilor digitale, precum uh, soluția cloud. Deci am uh, propune să ne uh, gândim la costurile și beneficiile punerii în aplicare a acestei strategii și credem că ar trebui încurajată standardizarea comercială a formatelor în care sunt uh, colate datele. Cam asta am recomandat noi. Mai avem un diapozitiv care este impactul potențial al tuturor acestor măsuri. Un studiu al London Economics publicat recent o evaluare pe termen lung asupra barelor în care afacerilor pe piața digitală sugerează că trebuie rezolvate probleme ce țin de securitatea consumatorilor, protecția datelor și uh, se estimează un cost de în jur de 200 de miliarde de euro pe an. Asta vine în contrast cu impactul abolirii taxelor de roaming care în același raport este estimată la 5 miliarde de euro pe an. Iată deci cât de multe se pot face și cât de multe se pot încă realiza. money. O grămadă de bani. We've got about 15 minutes for questions. Avem cam 15 minute pentru întrebări. Așadar, vom proceda în felul următor. Uh, voi vedea care este um, lista de vorbitori care doresc să ia cuvântul. Mai uh, doresc să se înscrie cineva pentru a interveni? Ok, Dan. Just... Bun, am completat lista de vorbitori. Okay, I'll, I'll try and be quick. I mean, I, I, I... Voi încerca să fiu cât mai rapid. Mulțumim pentru studiul prezentat. Este interesant. Cu toate că nu ne-am spus multe lucruri pe care nu le știam și am o întrebare cât se poate de simplă. De ce trebuie să... Care este problema uh, la nivel internațional cu OTT-urile și de ce trebuie să nivelăm acest domeniu? De ce uh, europenii nu sunt în stare să uh, creeze companii mari în acest domeniu? În Regatul Unit există provideri OTT uh, locali și uh, regionale. Există Netflix, BBC Outplayer și cu toții au succes și sunt în competiție unii cu alții. Așadar, prima întrebare. De ce avem nevoie de acest level playing field? În al doilea rând, ați vorbit despre uh, impozite, despre taxe, despre excepțiile uh, din țările uh, terțe cu un nivel mai scăzut de venit. Uh, la ce vă refereați? Care sunt aceste excepții și care sunt motivele pentru care doreați să le oferiți? O altă întrebare, vă mulțumesc foarte mult, a fost un studiu interesant, uh, am primit multe informații de care aveam nevoie și de care avem nevoie în activitatea noastră de zi cu zi la Parlament. S-a menționat faptul că există aproximativ 2500 de startup-uri în acest domeniu în uh, Europa. Știți câte startup-uri uh, europene sunt în Statele Unite în prezent? Pentru că am auzit o cifră care a fost vehiculată, care se referea cam la 500 de startup-uri din Franța în Silicon Valley. Și vreau să știu dacă ar fi posibil acest lucru, pentru că dacă sunt acolo și s-au dezvoltat, au creat uh, noi afaceri. Însă, credeți că este posibil ca pe viitor să atragem aceste afaceri europene din America înapoi în Europa? Ivan. Thank you, Madam Chair. Thanks for your study. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim pentru prezentarea acestui studiu. Ați menționat faptul că există o diferență mare între standardele de protecție a consumatorilor din Uniunea Europeană și din Statele Unite. Și mă interesează să discutăm pe această temă. Care este cea mai mare diferență în acest uh, sector? Care este cea mai mare diferență în uh, protecția consumatorilor în ceea ce privește piața Uniunii Europene și cea a Statelor Unite? Mul Mulțumesc și eu sunt relativ uh, perplex în urma ceea ce am auzit și nu știu exact în fond care este substanța mesajului pe care ni l-ați trimis. Îmi pun aceeași întrebare ca dumneavoastră. De ce, uh, dacă suntem europeni și avem 20-25 de ani și spirit de întreprinzător, de ce am merge să lucrăm în Silicon Valley și de ce nu găsim rețeaua bună, binevoitoare în Europa. Care este, după părerea dumneavoastră, elementul care lipsește cu adevărat? Ok, I, I, I think this is the next. În regulă. Cred că um, asta ține de următoarea prezentare și acoperă multe alte domenii, unele uh, le vom trata și cu alte comisii. Așadar, aș vrea să știu dacă veți prezenta și Comisiei ITRE acest uh, raport, de asemenea Comisiilor Libe și Jurii, mai ales uh, în ceea ce privește fluxul liber de date, pentru că cred că trebuie să fim foarte precauți să fim foarte atenți și să nu uh, discutăm uh, prea mult scăzând standardele în Europa. Uh, săptămâna trecută a fost vândută, textilul King Digital a fost vândută pentru 5,9 miliarde de euro. A fost vândută unei companii americane, dar s-a spus că sediul central va rămâne aici, în Europa, ca parte a pieței unice europene. Pentru că în Europa se creează contacte foarte bune. Așadar, haideți să nu discutăm despre asta, să nu încercăm să ne minimizăm poziția. Sigur că sunt importante startup-urile și scale-up-urile, dar trebuie să ne uităm și către progresele care au fost înregistrate. Există foarte multe exemple de transferuri, despre, de alte exemple, toate uh, create aici în Europa. Așadar, putem uh, să creăm astfel de afaceri aici în Europa. Mi-a, părut, mi-a plăcut foarte mult slide-ul cu numărul 9. Aceste high-level barriers și aș vrea să o întreb cu privire la acestea, care dintre ele au generat cele mai mari probleme. Dar cred că ultimul dumneavoastră slide, când, uh, în care vorbeați despre nevoia de a nu avea o fortăreață europeană, uh, respectiv uh, datele stocate în cloud și costurile aferente, într-adevăr, Asta ne face să ne gândim la riscurile de a avea o abordare fragmentată a datelor. Și cred că sunt riscuri uh, de care trebuie să fim cu toții conștienți și împreună cu colegii de la alte comisii trebuie să încercăm să le evităm. Catherine dorește de asemenea să ia cuvântul. Um, cer scuze, am întârziat puțin, însă, în ceea ce privește acest punct, doream să o adresez întrebare cu privire la safe harbors și la mm, informațiile uh, aferente. Conversațiile majore uh, și implicațiile acestora. Am uh, vizitat Silicon Valley în vară și a fost o vizită fascinantă. Este o viață complicată. Totul depinde de fiecare dintre noi în parte am constatat acolo o atitudine uh, cât se poate de conștientă în ceea ce privește uh, consumul de energie, protecția mediului, um, I'm sorry I wasn't present. Îmi pare rău că nu am fost prezentă la prezentarea, dar evident am primit uh, un exemplar. Uh, poate că ar trebui să uh, subliniem importanța spațiilor noastre universitare, precum și spațiilor de cercetare. Și dacă aveți ceva în acest sens, poate că ar fi util să le prezentați, dar mai ales punctele Safe Harbor. Mulțumesc. Okay, I'll, uh, I'll start on a couple. Bun, voi începe cu primele întrebări. Prima se referă de ce să uh, nivelăm acest playing field. Ei bine, Sunt de acord cu ceea ce ați spus, pentru că toate studiile ne-au arătat că uh, multe valoare provine de la utilizarea acestora decât din producție și livrare. Deci, în ceea ce privește beneficiul economic, într-adevăr, prima prioritate se referă la utilizare atât de partea consumatorilor cât și de partea companiilor. În același timp, cred că multe dintre răspunsuri uh, au provenit și din observațiile președintei. Nu cred că este ori-ori. Putem să utilizăm, dar în același timp să ne gândim și la producție. Iar dacă avem o rezultate mai puține în această zonă, cred că acest lucru trebuie remediat uh, în același timp. Deci trebuie să lucrăm uh, și să ne concentrăm și pe stimularea și pe încurajarea utilizării. În ceea ce privește taxele și TVA-ul, acesta nu este un studiu privind TVA-ul, este cât se poate de clar, însă um, în propunerea privind Uniunea Piețelor de Capital a Comisiei s-a vehiculat acest, aceeași idee de a introduce un prag um, pentru IMM-uri um, și o exceptare uh, de la TVA în funcție de acest prag. Vorbim aici despre o transformare radicală a sistemului și poate că una dintre bariere ar putea să fie înlăturată în acest fel, cel puțin pentru cele care doresc să-și înceapă o afacere în Europa. Permiteți-mi să trec și la prevederile privind Safe Harbors. În ceea ce privește eh, scandalul eh, respectiv de spionaj, eh, NSA-ul, acesta este un domeniu care mă interesează pentru că mm, trebuie să ținem cont de aceste informații. Am omis de multe ori faptul că nu este vorba aici despre protejarea datelor comerciale. Asta este un aspect. Interceptarea pentru scopuri de securitate națională, pe de altă parte, are alte implicații. Din acest motiv, cred că este o chestiune foarte dificil de rezolvat. Companiile americane ar putea să spună că nu vor să participe la o astfel de schemă, dar ar putea să fie forțate să participe la colectarea datelor. Însă, companiile uh, europene ar putea să nu beneficieze de informațiile colectate de către americani. Așadar, aici este nevoie de un set de reguli uh, cât se poate de clare. În ceea ce privește celelalte puncte, protecția consumatorilor, cred că este mai mult domeniul de competență al colegului meu, așa încât îl voi lăsa pe el să răspundă. Voi începe cu una dintre ultimele întrebări și observații care au fost făcute cu privire la a nu ne uh, reduce rolul. Într-adevăr, s-a discutat despre câte startup-uri europene sunt în Statele Unite. Startup-urile europene, într-adevăr, sunt multe, este un uh, sector în dezvoltare. Cred că acum 5 ani aveam unul sau două startup-uri care uh, erau înființate și acum am ajuns pe la 60 până la 80. Așadar, uh, observăm un potențial creativ foarte mare. Multe dintre ele uh, sunt generate de actori europeni de mici dimensiuni. Afaceri care au fost dezvoltate în timp. Dacă mergem la în anumite locuri, Berlin, Londra, se resimte aceeași uh, atmosferă ca și în Silicon Valley. Uh, aspectul tehnologic este de asemenea foarte important. Multe startup-uri europene au uh, o tehnologie foarte uh, bună. Aceasta este foarte importantă și pentru startup-uri și scale-up-uri. Deci, punctul de pornire este cât se poate de bun. De ce startup-urile merg către Statele Unite? Ei bine, pentru că este mai ușor de experimentat acolo, piața este mai mare și mai există un aspect care se referă la faptul că acolo există posibilitatea de a testa produsele uh, la nivel mai mare, mult mai ușor decât în Europa. Deci cei care vor să se dezvolte mai rapid, aceștia uh, merg către Statele Unite pentru că acolo este mai ușor. pentru cei care rămân, ei bine, uh, Europa ar trebui să se transforme într-un astfel de loc de asemenea. Sigur că apare schimbarea, capitalul uh, de risc trebuie uh, luat și el în considerare, însă um, cred că există șanse mari pentru Europa care ar trebui să profite de ele. Știu că Google a cumpărat jumătate din departamentul de raportări de la universitate pentru a se pregăti pentru ceea ce urmează. Um, de ce și aceștia au fost cumpărați pentru că știu că ceea ce se va dezvolta ulterior, asta va fi. Deci să fii uh, un actor important în acest domeniu uh, este foarte important acum. Este practic momentul potrivit. Apoi, în ceea ce privește... Cred că m-am referit deja la uh, startup-urile și uh, scale-up-urile din Silicon Valley. Acum, cloud-ul. Dacă ai un startup și propuneri interesante referitoare la a deveni un uh, actor important pe o anumită piață, um, după un an de zile există o, uh, o companie de date, cum ar fi Tesla, care nu are nimic de a face cu mașinile, ci cu uh, datele. Ei bine, dacă datele nu pot fi mutate dintr-o țară în alta, atunci uh, ne confruntăm cu probleme foarte mari și acestea nu pot fi rezolvate schimbând doar pe aici, pe acolo. În uh, 2017 ne așteptăm ca legislația să intre în vigoare, dar dacă vrem să se întâmple acest lucru, trebuie să începem să rezolvăm lucrurile de acum, pentru că trăim aceste evoluții în acest moment, sunt niște tendințe care progresează. Iar timpul este un aspect cheie. În ceea ce privește TVA-ul, uh, am mai fost o întrebare, nu mi-am notat-o pentru că îmi cedase uh, stiloul, dar uh, se pare că a răspuns deja colegul meu. Un comentariu scurt care are legătură cu OTT-urile. Andreas și Dit uh, doresc de asemenea să adreseze întrebări. Înainte de a interveni dumneavoastră, poate putem să adunăm și aceste întrebări. Mulțumesc, Vicky, și întrebarea mea are legătură cu cea adresată de domnul Juvin. Uh, Cred că prezentarea nu a venit cu informații revoluționare. Așadar, vă întreb, unde sunteți în dezacord cu propunerile Comisiei cu privire la strategia privind piața unică digitală? Eu nu am găsit niciun dezacord, deci uh, în aparență îi sprijiniți întru totul. Și dacă nu sunteți uh, în dezacord cu aceasta, există alte aspecte sau alte lucruri despre care considerați că ar trebui uh, realizate în mod adițional Dita. Dita. Mulțumesc pentru prezentarea studiului. Sunt de acord cu Andreas. Putem fi de acord cu concluziile dumneavoastră, însă uh, nu prea văd care este um, calea de urmat pe care o recomandați, pentru că ați adresat multe întrebări și, și noi am convenit că uh, Uh, procesul legislativ este foarte îndelungat uh, și durează foarte mult, însă cum dorim să schimbăm acest lucru și uh, care sunt răspunsurile pe care le dați întrebărilor esențiale? Mi-a plăcut recomandarea dumneavoastră cu privire la definirea serviciilor, pentru că trebuie să definim, așa cum a spus și dumneavoastră, aceste servicii într-un mod în care poate fi înțeles de către consumatori decât raportându-ne la tehnologiile folosite. Și cu alte cuvinte, asta înseamnă să uh, reglementăm obiectivele și principiile uh, pieței și nu să încercăm să uh, reglementăm mijloacele cu care se ating scopurile respective. Puteți poate să aprofundați un pic mai mult această idee? Mulțumesc! Mulțumesc! Prima întrebare pe care o vom aborda se va referi la dacă suntem de acord uh, cu tot ceea ce uh, se referă, la, cu toate aspectele la care se referă strategia privind piața unică digitală. Sigur că nu sunt multe lucruri care putem să uh, nu fim de acord, dar am vrea să subliniem trei lucruri. În primul rând, nu pare să fie o strategie suficient de ambițioasă în uh, mai multe privințe. Acestea se referă uh, la modul în care abordează protecția consumatorilor și, de asemenea, modul în care abordează uh, protecția datelor cu caracter personal. Așadar, aceste reguli ar putea să fie mai orientate către piața unică. Putem să tratăm aceste întrebări gândindu-ne la o armonizare de plină, ba chiar uh, angajând uh, anumite instituții ei bine, nu putem răspunde la această întrebare fără a o studia în profunzime. Însă nu pare că există ambiția uh, necesară de a ne apropia de un astfel de obiectiv în strategie. Apoi, ne-am întrebat dacă costurile pentru IMM-uri au fost luate în considerare pe deplin. Au existat anumite puncte, de exemplu, uh, extinderea uh, directivei privind protecția datelor personale sau alte directive sau exemple precum amendarea uh, responsabilității intermediare, Ei bine, da, consumatorii trebuie luați în considerare, dar trebuie ținut cont și de costuri, mai ales costurile care uh, vor fi generate la nivelul uh, actorilor de nivel uh, mai mic. se sugerează extinderea regulilor sectoriale, dar ne întrebăm uh, cât de departe putem să mergem și în ce măsură putem să le înlocuim cu reguli orizontale. În final, cred că mai lipsește un lucru, și anume obiectivele, targeturile. Foaia de parcurs pare a se baza pe Uh, studiile care vor fi realizate sau în momentul de introducere al legislației. Însă, interesant este să aflăm când vom avea o piață unică digitală eficientă, eficace. Deci, important este să existe o matrice care să prevadă niște obiective clare pentru a vedea dacă au fost realizate, respectiv pentru a vedea ce se mai poate face astfel încât acestea să fie realizate. Aceasta este o zonă care nu a fost suficient de bine dezvoltată în strategia la care vă refereați. Încotro ne îndreptăm, poate nu chiar anul acesta, dar încotro ne îndreptăm până în 2020, care este matricea pe care o urmăm și cum vom ști că ne-am atins obiectivele. Alte lucruri care nu au fost incluse, uh, nu este domeniul meu de expertiză, însă um, reguli privind uh, insolvența sau alte aspecte financiare, uh, din punctul meu de vedere, lipsesc în prezent. Cred că ar trebui să uh, devină un subiect mai uh, aprofundat. Dacă aș putea să intervin și eu. Sunt de acord cu majoritatea comentariilor, de fapt cam cu toate. În ceea ce privește de asemenea, cred că marea problemă este că programul ă, nu are specificări clare. Este cam greu de criticat pentru că pur și simplu nu are puncte specifice pe care să le critici. Aș spune că în ceea ce privește mare măsură nu este punctul de vedere al comisiei. Este o analiză care ar fi trebuit făcută acum 4-5 ani. Deci cred că acum trebuie să recuperăm Există anumite domenii în care mi s-a părut că piaț- strategia pieței unice digitale nu a aprofundat lucrurile cum ar fi trebuit. Uh, vorbește despre uh, dreptul de autor, despre politicile audiovizuale și despre blocajele geografice ca fiind trei domenii diferite. În timp ce, după părerea mea, există legături foarte puternice care nu erau vizibile. Am menționat acest lucru de altfel în recomandări. Uh, și un lucru pe care l-am mai spus unii de aici, m-au auzit spunându-l, mi se pare că nu se acordă suficientă atenție producției și distribuției mijloacelor audiovizuale în Europa, care, bineînțeles, sunt esențiale pentru uh, banda lată. Dacă nu ai ce să vezi, oamenii nu au nevoie de o asemenea bandă și uh, producătorii au, uh, dau de dor mai multe filme de la Hollywood, în timp ce uh, doar 25% sunt uh, investiți în producții europene. Și nu este vorba de calitatea producțiilor. Uh, ci despre faptul că sunt produse fără un plan de marketing internațional. Marea majoritatea producțiilor europene, cred că undeva din șapte optimi, sunt uh, făcute în așa fel încât să fie distribuite într-o singură țară, ceea ce uh, reflectă Uh, faptul că uh, programele naționale uh, lucrează chiar împotriva europei din anumite puncte de vedere. Deci o abordare comună nu doar a serviciilor audio-media transfrontaliere, ci a distribuției producției în general ar fi benefică. În ceea ce privește instrumentele în general, cred că DSM trebuie analizat nu în izolație față de alte instrumente vorbim de uh, piața bunurilor de capital și avem uh, și comunicarea uh, actualizării pieței unice. Acum câteva săptămâni, de pildă, când am vorbit despre regulile de insolvență, acestea se văd foarte clar în celelalte instrumente, în piața de capital și în comunicarea actualizată a pieței unice. Și cred că este un aspect important care este trecut cu vederea. Uh, în momentul în care uh, pornești o nouă afacere, trebuie să iei în calcul uh, faptul că s-ar putea să eșuezi și dacă eșuezi, trebuie să reutilizezi activele pe care le ai. Deci, repet, uh, regulile din statele membre au probabil un efect negativ. Iar ceea ce propune uh, Comisia este un punct de pornire poate corect. Nu știu toate analizele care s-au făcut anul acesta. De ani de zile s-a discutat de aceste lucruri și cred că a venit vremea să și lucrăm la ele. Mulțumesc! Știu că am putea să continuăm ore în șir pe această temă, pentru că este o prezentare foarte detaliată cu multe recomandări la care să ne gândim. Și știu că scrieți un raport mai complet de ce privește conținutul digital, este foarte bine că v-ați notat aceste lucruri. Ni se spune că atunci când creăm un conținut pan-european, nu trebuie să pierdem diversitatea la nivel național. Este o discuție constantă. Uh, deci când raportul dumneavoastră complet va fi disponibil, le voi aminti membrilor eh, că există, pentru că cred că va fi un instrument de lucru foarte important. Îl voi transmite și altor comisii. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici eh, dimineața aceasta și că ați redactat acest raport pentru noi. Intervenție fără microfon. Scuze. Următorul punct pe ordinea de zi schimb de puncte de vedere uh, legate de uh, raportul uh, ce se leagă de practici incorrecte în lanțul de aprovizionare cu produse alimentare și este o luare în discuție și anumitor amendamente. David, would you like to take... David, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. domnilor și domnilor, aș dori pentru început să le mulțumesc celor dintre dumneavoastră care au formulat amendamente la raportul meu privind practicile uh, incorrecte, au fost uh, formulate 172 uh, de amendamente, ceea ce arată că problemele și aspectele legate de practicile incorrecte reprezintă o problemă, un aspect interesant. De ce? Aș vrea să spun că sectorul alimentar angajează în jur de 47 de milioane de oameni în Uniunea Europeană și 90% dintre întreprinderile din acest domeniu sunt IMM-uri, chiar micro-întreprinderi și întreprinderi de familie care pot fi supuse diferitor practici incorrecte care există în diferite state membre, în diferite forme, în toată Uniunea Europeană. Aș dori să vă amintesc că am vrut să mă concentrez asupra trei lucruri în raportul meu. În primul rând, opinia comună că aceste practici sunt o problemă care împiedică funcționarea corectă a lanțului de aprovizionare cu produse alimentare. Și în al doilea rând, ar trebui să luptăm împotriva acestor practici, și o și facem, dar ce facem nu este suficient pentru a ameliora situația. Pentru a elimina aceste practici incorrecte, este nevoie ca autoritățile publice să intervină uh, în măsura în care legea este încălcată. Am analizat toate amendamentele, iar concluzia mea este că chiar dacă uh, avem opinii diferite în ceea ce privește reacția de care este nevoie în fața acestor practici incorrecte, cu alte cuvinte, ce fel de instrumente ar trebui să folosească Comisia și statele membre, suntem de acord în privința unui element esențial, și anume că aceste practici comerciale incorrecte există, în sectorul alimentar, dar și în alte sectoare, dar sunt în mod clar vizibile în sectorul alimentar și că trebuie să facem ceva în privința lor. Și acolo unde există problema, acesta subminează concurența corectă și distorsionează piața alimentează temerile și uh, are uh, efecte negative asupra funcționării economiei. Uh, ați formulat multe amendamente legate de introducerea unei mai bune coordonări în ceea ce privește respectarea legii și crearea unui birou de arbitraj la nivel european și sunt de acord cu acest lucru, dar pe de altă parte mă gândesc că ar trebui să recunoaștem măsurile deja puse în aplicare și ar trebui să evaluăm ce măsuri sunt eficiente la nivel național și cum putem de asemenea să le ă, extindem la nivel european în privința unor asemenea inițiative, cum ar fi ă, inițiativa lanțului de aprovizionare. Sunt de acord cu aceste măsuri, dar cred că în același timp Comisia Europeană ar trebui să urmărească rezultatele acestei inițiative și rezultatele, rezultatul reglementărilor în vigoare. Există o serie de amendamente în ceea ce privește sancțiunile uh, și deci am încercat să le înglobez uh, în compromisurile mele. Sunt de acord de asemenea cu amendamentele care se referă la recunoașterea ordinii legale și a culturilor și practicilor naționale în desfășurare în statele membre. Și în ciuda faptului că există foarte multe amendamente, cred că putem ajunge la un compromis și că putem adopta o poziție a Parlamentului în ceea ce privește practicile incorrecte. Știu că există și amendamente care nu pot fi acceptate, pentru că asta ar însemna că ajungem la concluzia că aceste practici nu există sau că sunt uh, de importanță secundară nu pot fi de acord cu această abordare și aceste amendamente nu pot fi acceptate. Aș dori de asemenea să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au formulat uh, amendamente pentru contribuția la acest raport, pentru munca depusă. Aceste amendamente cu siguranță au îmbogățit raportul și m-a ajutat să-l completez. Bineînțeles, pe de altă parte, raportul a trebuit să rămână destul de concis. Și sunt încântat să vă pot spune că pot accepta multe dintre amendamente, pentru că trebuie să recunosc că am trecut cu vederea anumite probleme, cum ar fi mărcile proprii, Eh, am inclus eh, acest amendament, precum și alte lucruri, cum ar fi eh, cumpărăturile în străinătate sau irosirea de alimente ca rezultat al practicilor incorrecte. Toate aceste lucruri se datorează cooperării dumneavoastră. 272 de amendamente sunt foarte multe, înseamnă multe muncă și în baza uh, raportului uh, am dorit să prezint 16 amendamente de compromis și sper că aceste amendamente de compromis ne vor duce la un acord. Și că vom putea adopta acest raport. Ține însă de dumneavoastră uh, dacă doriți să vă comunic cum am ajuns la cele 16 amendamente de compromis, dar asta ar însemna încă 10-15 minute, deci depinde de dumneavoastră. Dacă vreți să vă comunic cum am ajuns la aceste amendamente de compromis, o pot face. Așadar, încă o dată, Aș dori de asemenea să vă informez că s-ar putea să îi cer altcuiva să-mi țină locul, pentru că s-ar putea să nu pot continua să lucrez la acest raport. Acest lucru se leagă de celelalte angajamente ale mele din Polonia. Este un lucru care s-ar putea întâmpla, desigur. Dar vă voi informa în avans. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, vorbitorului, mai ales pentru informațiile recente pe care ni le-ați dat, în legătură cu care sunt convins uh, că au fost foarte bune. Pe de altă parte, sunt convins că veți avea multe de făcut și în uh, țara dumneavoastră, dar aș vrea să-i dau cuvântul Ana Mariei. Da, schimburile incorrecte, practicile incorrecte sunt o problemă și de aceea lucrăm la ele de câțiva ani. În raportul meu, am vorbit despre un plan de acțiune și am făcut apel la, poliți, la comisie să definească și să identifice practicile incorrecte în cooperare strânsă cu toți jucătorii de-a lungul anilor și de asemenea să identifice ce măsuri au luat statele membre, atât la nivel legislativ cât și administrativ. Iar comisia a făcut o muncă foarte bună în acest sens. Este important uh, ca uh, consumatorii să aibă transparență concurență și uh, liberă alegere, să aibă acces complet și liber la piață, atât pentru actorii mari cât și pentru actorii și pentru, cum și pentru agricultori. Dar uh, aceste practici incorrecte nu se referă doar la agricultori, pentru că agricultorii au niște îngrijorări foarte legitime pe care le-am ascultat, uh, la care am răspuns, am vorbit cu ei, i-am implicat, i-am inclus în discuțiile noastre de-a lungul anilor. Există măsuri, au fost luate măsuri, nu e ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic înainte de a fi venit dumneavoastră aici uh, s-au întâmplat anumite lucruri și am uh, pornit uh, de la negări până la vorbe rele și confruntări și am ajuns la dialog constructiv între actori, ceea ce este esențial. Ei sunt importanți, oamenii implicați cei care fac parte din operațiuni mici sau mari Acum avem această inițiativă a lanțului de aprovizionare care a ajuns la un nivel de înregistrare a 1200 de companii, chiar mai multe. Companiile mici uh, sunt mai prezente decât companiile mari și vedem că platformele naționale care s-au dovedit a fi bune formuri de dialog uh, rezolvă problemele, probleme specifice la fața locului. Uh, am văzut și în Slovacia și în Republica Cehă acest lucru. Cei de acolo au fost informații s-au format aceste platforme și cred că trebuie să dăm o șansă inițiativei lanțului de aprovizionare care acum intră în al doilea an de existență. Nu este perfectă, probabil că trebuie consolidată, dar există o evaluare pe care noi am cerut-o. Parlamentul a cerut un studiu privind inițiativa lanțului de aprovizionare. Uh, comisarul Miancovski ne-a asigurat că această evaluare va exista la jumătatea lui decembrie și va fi prezentată acestui Parlament la jumătatea lui decembrie. Uh, o zi mai devreme, o zi mai târziu nu contează. Deci, uh, președinte, am vorbit despre credibilitatea acestei comisii, acestui Parlament, ne-am pronunțat cu o săptămână înainte de votul Uh, care este programat pe 7 decembrie în privința unui lucru pe care am cerut pe uh, comisie să le valeze și mă uit la uh, amendamente. Sunt bucurați că sunt multe amendamente pentru că demonstrează că colegii sunt interesați dar practic ne pronunțăm asupra unor probleme de genul să uh, le, uh, creăm legi sau nu la nivel european fără să așteptăm rezultatul studiului și comunicarea Comisiei legate de ceea ce fac statele membre în ceea ce privește măsurile. Nu cred că aceasta este abordarea cea mai credibilă și cea mai profesionistă bineînțeles, din cauza votului extremei drepți la întâlnirea coordonatorilor, acest lucru nu a putut fi schimbat. Acest raport este prematur nu ar fi serios, cerem uh, legislație suplimentară, de aceea, domnule președinte, sunt împotriva oricărui amendament legat de legislație. Și în ceea ce privește mărcile proprii, este foarte important și mă bucur că uh, colegii au făcut amendamente și eu am promovat dezbateri în Parlament uh, privind aceste mărci, dar sunt multe lucruri de spus și nu sunt sigură că un uh, raport care nu menționează deloc uh, munca privată este uh, modul corect de abordare a acestei probleme, dar este o problemă deosebit de importantă. Cu toate acestea aștept cu nerăbdare să cooperez cu colegii, să mă uit la amendamentele de compromis și să fiu constructivă în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc, Olga Ținelova. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac câteva comentarii legătură cu ce am uh, auzit mai devreme. Este, de fapt, pe continuarea primei noastre discuții uh, Uh, partidul, uh, grupa, gruparea socialistă are o, o opinie foarte clară și noi credem că ODT-urile sunt o problemă majoră la care trebuie să fim foarte atenți. S-a demonstrat acest lucru prin faptul că am formulat o treime a amendamentelor am încercat să îmbunătățim textul inițial produs de raportorul nostru. Iar acum uh, permiteți-mi să vă dau câteva detalii legate de amendamentele noastre. Ehm, scena uh, europeană în ceea ce privește producția și limitarea investițiilor calitatea inferioară a uh, materiei prime și influența pe care au aceste lucruri asupra economiilor și a salariilor. Uh, observăm că regulile sunt fragmentate, consolidarea regulilor este la rândul ei fragmentată în statele membre, uh, reglementările naționale sunt diferite în diferitele țări membre. Această fragmentare ar putea duce la un dezechilibru pentru comercianți și consumatori și ar putea avea, avea repercusiuni și asupra funcționării pieței unice. Suntem de părere că ar trebui să sprijinim inițiativa voluntară a retailerilor și a altor scheme autoregulatoare. Pe de altă parte, suntem de părere că acest lucru nu este suficient, că nu așa ne putem uh, ocupa uh, de aceste aspecte și de aceea uh, am formulat aceste amendamente. Suntem de părere că nu avem sancțiuni eficiente Ehm, de pildă, nu putem formula infringement, proceduri de infringement. Credem că ar trebui să există un cadru legislativ comun care să definească principiile comune și bunele practici. Dincolo de acest cadru, ar trebui să existe sancțiuni Ehm, sancțiuni eh, disuasive aplicate în toate statele membre. Un alt lucru important este să avem o abordare comună în ceea ce privește impunerea regulilor europene în toată Uniunea Europeană. Ar trebui să facilităm eh, comerțul transfrontalier și să creăm standarde comune și bune practici de schimb în Uniunea Europeană. Și un alt aspect care a fost menționat aici sunt eh, etichetele private date. Bun, este un fenomen care se extinde, care ar putea fi benefic pentru consumator, dar pe termen mediu acest lucru ar putea slăbi uh, beneficiile pentru consumator și pentru sectorul agroalimentar. De aceea, pe această problemă ar trebui abordată ținându-se seama de efectele pe termen lung. În amendamentele mele am vorbit despre uh, consecințele acestor practici incorrecte pentru consumatori. Nu avem uh, suficiente informații în acest domeniu și mă refer aici la calitatea produselor, la calitatea materiei prime folosite și așa mai departe. În concluzie, aș vrea să spun uh, că toate uh, solicitările pe care le-am menționat uh, sunt uh, în linie cu agenda Comisiei Europene și declarațiile Parlamentului European pentru acești ani. Am spus că avem nevoie de reguli clare pentru a răspunde provocării acestor practici incorrecte în lanțul de aprovizionare și am solicitat Comisiei Europene să adopte măsuri. De aceea sper că acest raport uh, să fie un semnal clar și să transmită un mesaj clar comisiei pentru că acesta să înțeleagă ce așteptăm de la ea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor, și aștept cu nerăbdare să cooperăm în continuare în privința amendamentelor de compromis. Mulțumesc! Thank you. And the next. Mulțumesc! Mulțumim următorul uh, vorbitor, uh, Robert Rochefort. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și raportorului, împărtășim foarte multe puncte de vedere comune. Mai mulți dintre colegii mei au spus-o, Alinaur, suntem cu toții convinși de faptul că există pagube provocate de practicile comerciale neloiale, că e nevoie de o mai bună funcționare a pieței uh, interne unice și eh, nu sunt printre cei care doresc să minimizeze impactul acestor practici comerciale, mai ales în sectorul alimentar și al băuturilor. Cam 90% sunt eh, IMM-uri eh, sau altfel de întreprinderi care acționează în domeniul aprovizionării alimentare. Să fie foarte clar între noi faptul că acest fenomen există și, din păcate, este încă foarte frecvent iar pagubele provocate de aceste practici uh, sunt semnificative. Cred că suntem cu toții de acord cu acest lucru. Totuși, uh, nu trebuie să uităm uh, ceea ce se face în statele membre în legătură cu lupta împotriva practicilor comerciale neloiale, incorrecte. Sunt măsuri pe care le știm, se fac, nu se poate uh, Uh, vorbi despre această inițiativă ca și cum ar fi, ar fi un panaceu universal. Trebuie să evaluăm eficiența acestei măsuri și poate ineficiența acolo unde este cazul. Raportorul uh, trage în raportul său un semnal de alarmă în legătură cu lucrurile care se fac în statele membre și de care trebuie să ținem cont. <coughs> cu riscul de a mă repeta, trebuie să subliniez o diferență de abordare în legătură cu felul în care ar trebui să acționăm. Nu în legătură cu problema în sine, ci cum să acționăm în general. În moment ce suntem uh, la momentul amendamentelor, cele pe care le-am depus eu se referă la propuneri de modificare a textului în legătură cu modalitățile de acțiune toate amendamentele pe care le-am depus uh, se bazează pe o singură idee generală și anume aceea că e foarte greu să decidem astăzi uh, radical și definitiv în legătură cu modul de acțiune fără să avem din fără să fi ținut cont uh, de evaluarea pe care trebuie să ne o furnizeze Comisia extrem de curând. Ieri, sunt foarte multe subiecte foarte importante, evident, de exemplu tot ce ține de autoreglementare, dar aceasta, evident, este un sistem uh, facultativ. Trebuie să vedem și ce ne poate aduce acest studiu pentru a judeca consecințele. În legătură cu consecințele punerii în practică legislației europene, și în acest domeniu abia aștept să vedem evaluarea comisiei, pentru că chiar dacă există o definiție care este luată ca termen de referință pentru actorii din lanțul alimentar, suntem cu toții de acord că poate nu e suficient de completă. În legătură cu autoritățile publice care sunt însărcinate cu punerea în practică a măsurilor împotriva practicilor comerciale incorrecte, alinatul 18 și aici eh, cred că raportorul dorește o legislație europeană pusă în practică imediat eh, care să permită ca statele membre care doresc să înființeze astfel de autorități imediat, eh, însă trebuie să ne asigurăm că ele dispun de măsuri suficiente pentru a-și, îndeplini misiunea și că se pot coordona pentru a Uh, comunica între ele măsurile pertinente și cele cu uh, rezultatele cele mai bune. Aș mai uh, menționa și un subiect pe care l-am abordat și asupra căruia raportorul se felicită că l-a introdus în raport, dar pe, pe care eu cred că ar trebui să fim prudenți. E vorba de distribuitorii de mărci Deci uh, e vorba de produse uh, fabricate sub o anumită uh, siglă, dar vândute de o altă marcă. Am văzut destul de exemple recente că e vorba de produse care corespund unei așteptări a consumatorilor în legătură cu marca respectivă care a reușit să își facă un renume prin produse de calitate la un preț corect, la un preț bun. Sunt însă mai multe categorii de produse, produse de marcă industrială, sau de IMM-uri care au deja notorietate pe piață, vârful de gamă, apoi sunt produsele uh, super discount, care sunt uh, cele mai ieftine și a căror popularitate se explică prin uh, criza economică din Uniunea Europeană din ultimii ani și printre aceste produse uneori se pun probleme de calitate care pot să ridice probleme de siguranță și mai e gama uh, intermediară uh, a distributorilor care fac un compromis uh, de obicei bun între calitate și preț. Nu trebuie să le considerăm ca uh, fiind periculoase sau produse care ar putea sau ar trebui fi stigmatizate. Există întreprinderi mici și mijlocii care produc pentru distribuitori astfel de produse și care pot cădea într-o relație de dependență cu acești distribuitori. Subiectul, problema e reală, această dependență a IMM-urilor față de distribuitori. Asta nu înseamnă că ele sunt victimele unor practici comerciale neloiale. Nu uh, sunt neapărat uh, conectate aceste două uh, noțiuni. Uh, Ehm, există o, o problemă a pragului care, după care se creează dependență. Am întâlnit însă și întreprinderi care se bucură de avantajul regularității cu care își distribuie produsele. Au un, un client mare, o întreprindere comercială de distribuție cu care lucrează și care le furnizează siguranța Uh, acestei uh, activități. Practicile neloiale sunt alt uh, subiect. Domnul raportor a venit cu niște amendamente de compromis, însă le-am primit în limba poloneză, n-am putut să le traduc încă, deocamdată nu știu în ce constau, dar pentru că începând de mâine o să avem întâlnirile raportorilor din umbră, o să putem să le traducem și să le discutăm și, desigur, vom continua să dezbatem într-un spirit de conciliere și de compromis împreună cu raportorul nostru sau, dacă dânsul are succes pe alte paliere, cu alți uh, colegi. Mulțumesc! So Dennis de Jong's not here. Denis de Young nu este cu noi. Io... Da, mulțumesc, doamna președinte. Eh, domnule raportor, domnilor raportori în umbră, există o creștere a integrării orizontale a lanțului de furnizare alimentar din cauza comerțului transfrontalier. Acest lucru arată înseamnă că sunt câteva mari lanțuri de distribuție care uh, depășesc 50% uh, din uh, cifra de afaceri în acest domeniu în Europa. Deci trebuie să fim conștienți de faptul că practicile comerciale incorrecte nu sunt prezente doar în acest domeniu. Trebuie să ținem cont și de problema de probleme business to business. De asemenea, trebuie să ținem uh, cont de problema calității, de protecția mediului, de protejarea moștenirii culturale și așa mai departe. Principalul scop al verzilor uh, este protejarea lanțului alimentar de practicile comerciale incorrecte, în uh, contextul uh, transfrontalier și în relațiile cu țări terțe. Există și limite ale autoreglementării. Ne dorim coordonare la nivel european pe această temă și crearea unor organism care să răspundă de coordonarea și schimbul de bune practici. Vezi consideră că ar trebui să elaborăm o directivă care să rezolve această problemă. Nu putem să stăm doar să ne uităm în liniște cum uh, IMM-urile și micro-întreprinderile rămân cele mai uh, vulnerabile în fața practicilor incorrecte, ci trebuie să le protejăm și să le asigurăm supraviețuirea pe piață. Nu ne permitem uh, să rămânem pasivi. Uh, ci trebuie să încurajăm creșterea um, corectă a economiei uh, europene și a pieței. Trebuie să ne asigurăm că lanțul alimentar va funcționa în continuare corect și credem că punerea la aplicare, mecanismul de punere la aplicare corect și eficient în statele membre este uh, asigurat pentru că este unul necesar am uh, inclus poziția mea și a, poziția verzilor în amendamentele depuse, depuse și sper că ele vor fi uh, incluse printre amendamentele de compromis ale raportorului. De asemenea, abia așteptăm să continuăm conlucrarea cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc. So, um, Mr. Zulo's another shadow, but he's not here. Nu mai este aici celălalt raportor din umbră. Acum uh, mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc foarte mult. Pentru început, o Remarcă de ordin tehnic. Am uh, furnizat secretariatului compromisurile la timp și mi s-a spus că joi aceste compromisuri vor fi traduse în engleză. Sigur, nu am niciun control asupra problemei traducerii. Foarte pe scurt, aș vrea să fac o observație în legătură cu cele pe care le-ați spus. Pentru că vorbim deja de o, ceva vreme. Există măsuri luate de către Comisie și de către Parlament uh, de-a lungul anilor, în ultimii ani cel puțin, care demonstrează că luăm problema în serios și sunt de acord. Am uh, lucrat asupra acestor probleme în ultimii ani, am uh, ajuns însă la concluzia că tot mai trebuie făcut ceva. Dar nu prea s-a făcut mare lucru și atunci eu m-am hotărât să fac ceva în acest sens și am făcut apel la dumneavoastră ca să venim cu prevederi specifice, astfel încât comisia noastră să ceară comisiei să ia măsuri. Sigur că noi nu putem să facem mare lucru în acest sens. Comisia e cea care e chemată să ia măsuri, în ciuda faptului că uh, unii dintre colegi nu sunt de acord cu mine și spun că uh, eu vreau să vin și să impun aici ceva. Trebuie să spun că sunt de părere că trebuie introduse reglementări și sancțiuni. Uh, acest aviz, punctele 17 și 18 mai ales, se referă la solicitarea față de comisie, care este cea care trebuie să ia aceste măsuri. Avizul meu include acest apel ferm către Comisie, pentru că trebuie să începem să facem ceva pentru combaterea acestor practici. M-am întâlnit cu zeci, dacă nu sute, dintre victimele practicilor comerciale incorrecte și am studiat mai multe rapoarte, de exemplu raportul Comitetului Economic și Social European în legătură cu relațiile comerciale dintre întreprinderi și mi s-a spus că autoreglementarea nu a, avut efecte pozitive, iar codurile de etică sunt de asemenea dubioasă, pentru că ce fel de etică poate fi aceea în cazul în care asistăm în, în continuare la practici incorrecte din partea marilor companii. Ba este și factorul uh, frică aici. Uh, am vorbit uh, despre asta în Parlament, am identificat impactul acestui factor și am observat că inițiativele, de exemplu inițiativa privind lanțul de furnizare, nu au avut efect. Trebuie să facem apel din nou la Comisia Europeană și trebuie să um, o convingem să ia măsuri. Domnul Roșfor vorbea despre faptul că unele state membre deja au uh, avut rezultate. Am menționat și eu acest lucru în raport. Nu vreau să ignor acest lucru, nu vreau să ignor realizările, dar acestea trebuie consolidate și sporite prin uh, reglementările pe care le poate uh, uh, elabora Comisia Europeană. Da, am să vă întrerup aici, uh, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Așteptăm acum răspunsul Comisiei, desigur. O să-i dau cuvântul domnului Dante imediat pentru a ne spune punctul de vedere al Comisiei, dar vreau să reamintesc membrilor ce am convenit la întâlnirea coordonatorilor. Vom avea voturi um, pe părți și um, voturi cu apel nominal. Se pot cere aceste voturi uh, orice membru poate cele aceste uh, vorburi, iar amendamentele care nu sunt acceptate vor fi repuse în discuție la plenară. Aș vrea Acum să-i dau din nou cuvântul domnului Iacovis pentru a încheia și apoi domnul Dante va lua cuvântul, iar la final uh, va lua cuvântul comisia. are comisia ultimul cuvânt uh, mai rău, dar de data asta mă simt generoasă. Mulțumesc, doamnă președinte, voi încheia imediat. Domnul Roșfor a spus că există realizări uh, în unele state membre că există reglementări naționale și inițiative pe care ar trebui să le recunoaștem. Sigur că ele trebuie puse în valoare de, că, de măsurile pe care Comisia le va conveni pentru a elimina orice alte neajunsuri. Eu nu propun să eliminăm măsurile deja validate în practică, arbitrarea sau alte măsuri similare pe care le aplică organismele naționale. Trebuie însă să ne asigurăm că reglementările sunt puse în aplicare dar acestea trebuie să fie completate de reglementări specifice care să protejeze firmele mici și vulnerabile. Asta este apelul meu. Vă mulțumesc pentru sprijin. Grazie relatore. Prima concludere lavorii de la matinata... Da, um, mulțumesc. Înainte de a încheia această dimineață, îi voi da cuvântul comisiei, dacă dorește să spună câteva cuvinte. Mulțumesc că voi fi cât poate de succintă. Aș dori să confirm faptul că lucrăm uh, foarte mult pentru a accelera munca pe marginea acestui studiu cu privire la uh, inițiativa privind, cadru, uh, privind lanțul de aprovizionare cu produse alimentare și cât de curând posibil vom uh, prezenta raportul nostru. Este de asemenea important să înțelegem că raportul Comisiei care va veni sub forma unei comunicări, este împărțită în două părți. Va exista o parte care acoperă studiul, inițiativa cu privire la lanțul de aprovizionare și o altă parte care va analiza ce s-a întâmplat la nivelul statelor membre. Mulți uh, vorbitori au menționat acest lucru. Este important să observăm ce se întâmplă la nivelul statelor membre, iar Comisia, în comunicarea sa din 2014, uh, a căzut de acord uh, deja că inițiativele voluntare uh, trebuie întregite de inițiative regulatorii. Acestea există la nivelul statelor membre și uh, există tot mai multe. Există de asemenea uh, progrese importante. Acestea au fost înregistrate pe parcurs în statele membre. Toate aceste lucruri trebuie monitorizate. Nu trebuie să urmărim numai dacă inițiativa privind lanțul de aprovizionare funcționează bine sau nu și modalitățile de îmbunătățire, ci și dacă putem să sporim cu adevărat uh, această legislație, să o îmbunătățim la nivel național și cum am putea să o îmbunătățim. Pentru că ne uităm la anumite lucruri, nu doresc să anticipez ceea ce vom prezenta în raportul nostru, însă se pare că în multe state membre există anumite semne care încearcă să abordeze acest factor al uh, temerilor. Uh, nu vă pot spune care sunt rezultatele acum, însă confirm o dată în plus că vom face tot ceea ce este posibil pentru a beneficia cât mai rapid atât de studiu cât și de raport. Dacă îmi permiteți, aș dori să mai fac un comentariu cu privire la uh, chestiunea uh, etichetării private, pentru că acesta este un aspect uh, pe care îl analizăm cu atenție. Comisia, acum câțiva ani, a analizat care sunt efectele concentrării uh, în zona de retail și a ajuns la niște rezultate uh, interesante cu privire la uh, etichetarea privată și modul în care aceasta influențează inovarea. Este bine cunoscută la un anumit nivel iar aceste private labels sunt foarte uh, apreciate de consumatori. A existat însă un uh, moment în care aceste private label uh, nu au fost uh, luate în considerare suficient. Și noi vrem să vedem dacă rezultatele acestui raport și explicațiile oferite sunt suficient de solide. Deci uh, există o activitate care este în desfășurare în acest domeniu și uh, trebuie să vă spun că este un domeniu mult mai larg decât uh, practicile neloiale comerciale. Aceste practici comerciale sunt foarte importante. Sigur că este un subiect important care se referă la funcționarea sectorului de retail pe care îl analizăm, după cum spuneam, din perspectiva inovației. Așadar, nu ar trebui să fie redus doar la aceste practici uh, unfair comerciale. Președintele, mulțumesc Comisiei. Cu aceasta am încheiat dezbaterea de dimineață. Următoarea reuniune va avea loc la 7 decembrie aici la Bruxelles și Conform agendei de astăzi, va avea loc o reuniune comună în această după-amiază împreună cu Comisia ITRE. Așadar, în această după-amiază avem o reuniune importantă la care vom participa. Aceasta va avea loc în sala în sala de vis-a-vis -vis de uh, plenară. Vă mulțumesc pentru atenție și poftă bună!